Państwa, z opóźnieniem akademickim, jak na Uniwersytecie... A trecut și sfertul de oră academic. Dragi colegi, deci putem să reluăm reuniunea noastră. Reuniune cu caracter academic, științific. De aceea, iată, avem acest, uh, această întârziere cu sfertul de oră academic. Și este și o reuniune specială cea de azi, pentru că avem oaspeți importanți care au avut uh, activități uh, în sectorul agriculturii europene și sunt în continuare activi în acest domeniu și adesea în momentele dificile uh, ne gândim uh, cu drag la perioada comisarului Fischler și domnia sa continuă să fie alături de noi. Uh, a făcut o treabă excelentă atunci când a fost comisar, spre admirația mea și îi mulțumim pentru prezența astăzi și pentru că a acceptat invitația noastră. Și suntem gata să ascultăm uh, cuvântarea domniei sale, care se va referi la multe probleme uh, dificile de care trebuie să ne ocupăm în acest moment la Parlamentul European. Însă, astăzi, trebuie să spun că această politică agricolă are acum și o dimensiune externă și depinde din ce în ce mai mult de chestiuni externe, cum ar fi TTIP, acordul cu SUA, noile acorduri comerciale, toate acestea sunt uh, chestiuni problematice. Azi dimineața am avut o um, discuție în detaliu Ehm, privitoare la problema laptelui. Bun, acum nu vreau să abordez toate aceste teme. Sigur, întotdeauna eh, vă vom asculta cu interes și dacă vă veți exprima și pe tema asta, vă vom asculta cu mare atenție. Dar sigur că o vom putea face și pe viitor dacă va dori comisia noastră, însă astăzi ehm, ne veți vorbi în calitate de președinte al Comitetului Director Științific al Expo Milano 2015. Și ne bucurăm că tocmai dumneavoastră sunteți uh, cel care ați asumat uh, acest rol, v-ați asumat acest rol și că dumneavoastră puteți avea o influență asupra conținutului acestei inițiative. Domnul De Castro a consacrat un mare volum de muncă și uh, expoziției 2015 și nu a fost singurul care a făcut-o. Și acum uh, așteptăm cu interes să, ascultăm cuvântarea uh, dumneavoastră care se va referi la tema aceasta, deși, după cum am spus, sunt multe alte subiecte în legătură cu care ar fi foarte bine să vă ascultăm opinia. Pentru că spuneam că sunt multe provocări uh, cu care se confruntă acum agricultura europeană. Și acum, domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Chairman, I can assure you it will... Mulțumesc, domnule. Uh, președinte, vă asigur că ce vă voi spune acum nu avea un caracter foarte academic. Stimați membri, domnilor și domnilor, în exact 177 de zile, uh, Expo Milano 2015 își va deschide porțile și va oferi Europei uh, șansa unică de a se concentra asupra uneia din cele mai mari provocări ale uh, viitorului nostru comun. Cum să ne asigurăm că dispunem de alimente sigure și suficiente și hrănitoare pentru toată omenirea și într-un mod durabil. Vorbesc aici în calitate de președinte al Comitetului Director Științific lansat în martie împreună cu Parlamentul European și uh, acesta include 11 experți la nivel înalt din toată Europa și nu numai pentru a oferi uh, linii directoare în legătură cu programul științific UE pentru Expo 2015. Scopul nostru este de a avea o contribuție la moștenirea pe care o va lăsa Expo, uh, impulsionând dezbaterea politică și dezvoltând un program științific în legătură cu siguranța alimentară. 147 de țări, numeroase organizații internaționale, inclusiv uh, agențiile ONU, vor participa la această expoziție universală și în interesul Uniunii Europene să utilizeze această platformă pentru a-și stabili rolul ca actor principal în dezbaterea privitoare la securitatea globală alimentară. Tema Expo, și anume uh, Hrănind Planeta, Energie pentru Viață, uh, e o intersecție între diverse politici europene, de la agricultură până la dezvoltare, de la siguranță alimentară până la mediu, de la industrie, la cercetare și inovare. Uniunea Europeană trebuie să profite de această șansă unică și să-și aducă o contribuție durabilă la dezbaterea prioritară la securitatea alimentară și uh, durabilitatea alimentară. De aceea va fi de uh, cea mai mare importanță nu doar să demonstrăm excelența sectorului alimentar uh, european la Milano și să demonstrăm rolul de lider al Europei în domeniul cercetării în siguranță alimentară, ci și să facem eforturi uh, înspre o colaborare rodnică cu toți actorii implicați și să invităm uh, comunitatea științifică internațională să se implice pe deplin în acest dialog. Un punct a devenit clar încă de la începutul participării Uniunii Europene, și anume că cercetarea și inovarea sunt puncte centrale pentru a uh, combate presiunile asupra sistemului global alimentar și pentru a Uh, hrăni o populație în creștere fără a ne epuiza resursele naturale limitate în uh, următorii zeci de ani. Trebuie de asemenea să ne ocupăm și de uh, lipsurile care există la ora actuală în uh, producția agricolă. Cu toate acestea, constrângerile schimbărilor climatice, uh, lipsa apei, uh, problemele legate de uh, secetă și utilizarea solului în scopuri neagricole fac acest proces foarte dificil. O bază bună de cunoaștere și inovare în Uniunea Europeană uh, poate permite să utilizăm întregul potențial și să avem o mai mare rezistență, mai bune recolte și o mai uh, eficientă utilizare a terenurilor într-un mod durabil. Și din aceste motive, rolul acestui comitet director științific este să se asigure că Uniunea Europeană are un rol proactiv la Expo 2015 că își face transmise ideile și contribuie la dezbaterea internațională. În uh, ultima lună, Comitetul știi, Director a uh, dezvoltat un document pentru discuții cu uh, viitoarele priorități pentru cercetare, dezvoltare și inovare în sectorul alimentar. Acest document își uh, dorește să identifice acele domenii în care cercetarea europeană poate veni cu o valoare adăugată și va constitui baza pentru discuțiile cu toți actorii implicați și cu publicul general. Uh, pe durata lui Expo 2015 ne vom asigura că toate aspectele securității alimentare globale sunt acoperite cu evenimente Uh, foarte interesante și că va fi în destul timp pentru discuții, consultări și schimburi de uh, experiențe practice. În acest mod, până la urmă vom contribui la a lăsa o moștenire durabilă, durabilă la acest expo din punct de vedere european, dar haideți să vedem care sunt recomandările noastre pe scurt pentru a ne uh, ocupa de provocările din domeniul siguranței alimentare globale. Membrii comitetului au prevăzut nevoia uh, unor noi cunoștințe în următoarele domenii și sunt șapte. În primul rând, o îmbunătățire a sănătății publice prin hrană, uh, cum putem să mâncăm mai sănătos și mai durabil. În al doilea rând, să reducem pierderile. Lanțul alimentar să fie mai eficient. În al treilea rând, să creștem siguranța uh, și calitatea alimentară. În al patrulea rând, să gestionăm uh, alimentele într-un sistem din ce în ce mai globalizat. În al cincilea rând, să crească echitatea în sistemul alimentar. În al șaselea rând, să gestionăm terenurile pentru toate serviciile din toate ecosistemele în mod uh, durabil și o dezvoltare rurală durabilă și, în al șaptelea rând, să uh, sporim volumul rezultatului activității agricole în mod durabil, deci o intensificare durabilă. Multe din aceste chestiuni sunt în mod inerent interdisciplinare, multisectoriale și uh, cu strânsă legătură între ele. Uniunea Europeană deci are capacitatea de a juca un rol major în uh, abordarea acestor chestiuni transsectoriale prin uh, alinierea cercetării, prin uh, a, jucarea unui rol internațional de lider, punând cercetarea în inovare și practică și prin stimularea uh, unor abordări interdisciplinare. Însă, poate toate acestea nu vor fi suficiente pentru a rezolva acest sistem de ecuații foarte dificile. Trebuie să ne gândim și la impactul alegerilor pe care fiecare persoană le face în legătură, în legătură cu siguranța alimentară la nivel global și de aceea e de cea mai mare importanță să promovăm și o mai bună înțelegere a sistemului alimentar și respectarea uh, alimentelor prin uh, comunicare, prin publicitate, ca oamenii să înțeleagă impactul global al alegerilor fiecăruia în parte și să schimbe obiceiurile uh, în mod adecvat. Doamnelor și domnilor, a hrăni planeta e o misiune complexă și vastă și trebuie să studiem și să anticipăm mai bine implicațiile acesteia. Noi, Uniunea Europeană, ar trebui să profităm uh, cât mai bine de cele șase luni pe care le avem la dispoziție cu Expo 2015, când atenția întregii lumi se va concentra asupra noastră pentru a face uh, progrese importante și tangibile în colaborarea internațională pentru o securitate globală alimentară. Vă mulțumesc pentru atenție. Bardzo dziękujemy. Państwa, myślę, że dobrze by Mulțumesc. I przedstawiciela Mulțumesc. Cred că ar fi foarte bine acum să dăm uh, cuvântul, să putem asculta reprezentantul Comisiei, domnului Hanioteza, de la Direcția Generală Agri. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. I would be brief. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu succint. Vreau să clarific de la bun început că Comisia Europeană participă la Expo Milano sub coordonarea foarte capabilă a Centrului Comun de Cercetare și diverse direcții generale pregătesc mai multe evenimente. La Direcția Generală pentru Agricultură noi avem mai bine de 20 de evenimente care sunt uh, legate de această expoziție și vreau să mă concentrez pe scurt asupra uneia dintre prioritățile pe care le-a discutat și domnul Fischler, pentru că ține mai mult de uh, domeniul de capacitate al acestei comisii. Sunt uh, două subiecte care par să fie contradictorii, durabilitatea care atrage aspecte sociale și de mediu și putem să uh, Uh, nu fiind de acord cu ponderea pe care le acordăm fiecăreia, dar uh, e clar că ne interesează utilizarea terenurilor. Intensificarea se, refer, se referă la un mod de a maximiza profitabilitatea. Și cum putem să le reunim pe cele două ca să se complementeze? După cum știți, în, în recenta reformă PAC, uh, aceasta este în continuare o provocare pe viitor și trebuie să organizăm cel puțin un eveniment în cadrul Expo Milano care să se concentreze pe acest tip de subiecte. Încercăm să identificăm nu doar orientarea din Uniunea Europeană, ci și ce se întâmplă în alte părți ale lumii acolo unde Uh, mergem în aceleași direcții sau uh, prioritățile diferă, astfel încât să uh, vedem toate tipurile de cercetare care există și care sunt făcute și de colegii de la Centrul Comun de Cercetare. Tocmai de aceea vom avea o orientare generală în care suntem de acord și deja ținem legătura cu câțiva membri ai uh, Comitetului Științific, tocmai pentru a lua parte la eveniment. Te Mulțumesc! Toșa, jako pierwszy. Mulțumesc! Deschid acum dezbaterea și prima persoană care dorește să intervine este domnul De Castro. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte și e o mare plăcere să vă pot mulțumi, domnule Fischler, pentru prezența noastră și domnule Wilkinson la fel. Cred că e vorba de o ocazie extraordinară, cea pe care o avem noi astăzi. Și nu doar uh, în, la Milano, în Italia, ci e o mare șansă pentru întreaga Europa să putem dedica expoziția universală din 2015 acestei teme a siguranței alimentare. E un subiect care, după cum uh, a prezentat la Comisia de Mediu încă din această dimineață, domnul Franz Fischler, uh, a prezentat uh, activitatea acestui comitet director și la fel astăzi la Comisia pentru Agricultură discutăm principalele linii directoare pe care acest comitet științific a putut să le elaboreze în aceste prime luni de muncă. Eu cred că e foarte important să putem uh, aprecia efortul uh, făcut pentru a încerca să se identifice care sunt marile obiective și marile provocări la nivel global. Sigur că noi uh, trăim, trecem printr-o fază în care scad prețurile la produsele agricole și deci, mai ales azi, după dezbaterea din această dimineață privitoare la lapte, uh, se pare că, după cum bine știe comisarul Fischler, ne aflăm într-o, într, -o, situație de scădere puternică a prețurilor și atunci trebuie în realitate să ne punem întrebarea cum va reuși uh, planeta să dea un răspuns acestei extraordinare creșteri uh, de cerere alimentară din noile țări, Asia, China, schimbarea dietelor alimentare care se modifică în mod radical, uh, fluxurile de produse agricole, la fel, asta creează dificultăți viitoare. Să ne închipuim cum putem alimenta o populație mondială în continuă creștere și care cere din ce în ce mai multe produse zootehnice. După cum știm, se crește și cererea de cereale, de soia, de porumb și așa mai departe, de să evităm risipa, spunea domnul Fischler, să îmbunătățim eficiența lanțului alimentar, să gestionăm mai bine globalizarea. Sunt provocări enorme eu sper ca și comisia noastră și cu vizita oficială pe care o vom face la Milano în iunie 2015 să poată dezbate și să putem găsi împreună răspunsurile la aceste mari întrebări. Însă, profit de prezența aici a președintelui Fischler ca să adresez și o întrebare. Cum vom putea spori producția agricolă și în același timp să gestionăm în mod durabil resursele naturale. Pentru că dumneavoastră ați vorbit de uh, o intensificare durabilă, parcă e un contrasens, un nonsens. În realitate, viitorul cercetării în acest domeniu, domnule președinte Fischler, ne poate oferi mai multe indicații în legătură cu acest subiect care probabil uh, va fi foarte important pentru viitorul cercetării în domeniul alimentar. Mulțumesc! Garcia. Mulțumesc. Doamna Harens Garcia. Mulțumesc. Ce plăcere să, după 10 ani de zile, să-l vedem din nou pe domnul Fischler și ce bine că este în așa mare formă. Ca acum 10 ani, când venea ca de comisar, am două întrebări. Ca președinte al acestui uh, comitet științific pentru Expo uh, Milano, pentru cercetare, dezvoltare, inovare, mi-ar plăcea să știu dacă ați ținut cont atunci când ați eh, inclus aceste puncte prioritare eh, ale expoziției, de rolul agențiilor de control alimentar și lanțului alimentar în ansamblul său, de la producător până la consumator, dacă acestea vor juca un rol eh, important. Vă spun asta pentru că una din activitățile cele mai inovatoare din acest moment e rolul agențiilor de control și luarea în considerare a lanțului alimentar în ansamblu său, când e vorba de a proteja pe consumator atât cantitativ cât și calitativ în ce privește alimentele consumate. Aici Spania are o agenție de control recentă și se obțin rezultate excelente. Știm în această perioadă a embargoului rus, rusesc și ar, ar fi interesant să știm dacă se va vorbi despre asta la Expo Milano. Și încă ceva e de, de unde luăm banii pentru toate astea? Pentru, pentru Expo Milano, de unde vin banii? Poate ne puteți clarifica acest punct, pentru că cu reforma PAC una din uh, lucrările, unul din lucrurile de, care ne-au satisfăcut cel mai mult în această comisie e că am reușit totuși ca uh, sectorul alimentar să aibă acces la programele de cercetare, dezvoltare, inovare. Poate și programul Orizont 2020 a folosit această expoziție. Poate ne spuneți mai multe. Mulțumesc. Dziękuję pan poseł Dorfman. Panie pośle, bardzo proszę. Pan poseł Dorfman. Așa cum domnul Dorfman, vă rog. Ja, herzlichen Dank, Herr Fischler. Danke für die... Mulțumesc, domnule Fischler, mulțumesc pentru această prezentare a activității comitetului. Am câteva întrebări. Sigur, este foarte bine să prezentăm uh, modelul european la Milano, dar uh, de fapt, în cele din urmă, expoziția uh, prezintă agricultura la nivel global, nu doar pe continentul european. Și Cred că, deci, e foarte important să vedem ce se întâmplă la nivel global dacă vrem să ne apropiem de alte părți ale lumii și dacă vorbim uh, despre fenomenele de la nivel global, uh, ne dăm seama că vorbim despre tehnologii care au fost dezvoltate uh, pentru agricultură și în Europa noi suntem foarte harnici în a respinge, din păcate, în agricultură noile uh, rezultate ale științei. Care va fi uh, poziția la Milano? Vorbim despre asemenea subiecte, cum ar fi uh, modificarea genetică sau alte subiecte care ne fac mari probleme în Europa. De asemenea, m-ar interesa să știu care va fi forma pe care o vor lua dezbaterilor, planificați seminarii, congrese, uh, pentru că eu cred că Parlamentul European și Comisia noastră uh, dorește să se implice și de asemenea ar dori să utilizeze rezultatele acestor dezbateri în activitatea noastră zilnică. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnul Agnew. Mr. Fischler, you won't... Domnule Fischler, probabil nu vă amintiți de mine. A, vă amintiți de mine! Perfect. De la vizita pentru, la sindicatele agricultorilor din Regatul Unit. În mod surprinzător, uh, plec de la ceea ce a spus antevorbitorul meu. Nu mă așteptam să spună cineva așa ceva. Avem două instituții de cercetare în Regatul Unit. Ambele sunt în regiunea mea. Una este Centrul de Cercetare Jones și au găsit o cale de a cultiva un soi de cartof care rezistă uh, bolilor. Și asta este ceva extraordinar pentru că ciuperca respectivă este, se descurcă foarte bine în a rezista fungicidelor. Și dar pentru că s-a folosit ingineria genetică, nu se permite producția și atunci din uh, Uh, în Rosenstedt s-a găsit o cale de a crește o plantă care uh, descurajează fidele, practic, și mana cartofilor. Asta e o cale mult mai bună de a controla uh, afidele și de a uh, reuși să le ucide ei. O idee foarte bună, dar nu avem voie să o folosim pentru că a fost nevoie de modificare genetică pentru a face asta. Așa cum a spus și antevorbitorul meu, uh, cercetătorii uh, britanici vor avea voie să-și prezinte munca la Milano, aș fi foarte surprins. Și nu în cea din urmă vreau să vorbesc despre neonicodinoide și despre interzicerea acestora. Ați vorbit despre intensificarea durabilă. Și noi, Uniunea Europeană, am interzis ceva ce era extrem de util uh, agricultorilor, fără niciun fel de bază științifică. Deci agricultorii uh, Uh, britanici sunt obligați acum să folosească altceva. În mod regulat trebuie să uh, stropească culturile de rapiță cu o substanță care are efecte și mai rele asupra uh, mediului. Uh, Uh, în loc să folosim aceste neonicotinoide care nu ucid decât insectele care mănâncă plantele respective. Mă întreb dacă asta vom discuta la Milano, pentru că sunt probleme în uh, agricultura britanică și în agricultura europeană și totuși ignorăm soluțiile cu bună știință. Sunt tare curios ce o să-mi răspundeți și mie și antevorbitorului meu. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Pani poseł Madines, pani prezydent, bardzo proszę. Madame McGuinness, vă Uh, uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Fischler. Am două întrebări. Una este legată de piață și de volatilitatea piețelor ce ne trebuie pentru o dezvoltare durabilă a agriculturii uh, este un nivel mai mare de investiții și având în vedere cum funcționează uh, piețele acum, există o incertitudine legată de uh, prețuri și tocmai de aceea o reticență de a face investiții în agricultură. Putem face ceva la Milano pentru a trata această problemă a volatilității piețelor. Al doilea punct a fost discutat și de alții, tehnologii noi și acceptarea acestora legătura la nivelul Uniunii Europene și la nivel global. Acesta este un subiect pe care trebuie să-l tratăm cumva. Dacă, vrem să, dacă nu vrem să acceptăm aceste uh, noi uh, tehnologii, atunci ce uh, avem de gând să facem? Uh, um, ieri uh, a venit la Parlament uh, dr. Paceaui uh, Uh, șeful IPCC și mesajul său a fost foarte clar că putem uh, face ceva pentru a uh, opri schimbările climatice prin oprirea defrișerilor. Deci trebuie să avem mai puțin teren. Dacă nu mai avem teren pentru urbanizare și pentru împădurire, atunci vom avea foarte puțin pământ pentru agricultură. Deci avem nevoie de aceste lucruri, dar uh, părerea mea este că interesele pieței în acest moment uh, lucrează împotriva noastră și m-ar interesa să știu părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Doamna Hausling are cuvântul. Ja, Fischler, schön, dass Sie hier sind. Mulțumesc, domnule Fischler. Mă bucur că sunteți aici și ne prezentați conceptul. Mi-aș fi dorit mai multe răspunsuri Pentru că, da, sunt multe prezentări unde sunt uh, imagini frumoase, colorate și uh, totul este prezentat uh, într-o aură, totul e bine. Uh, din păcate am senzația că e foarte multă dezordine <laughs> acolo, nu că e tot în ordine. Și uh, colegilor care doresc să vorbim și despre noile tehnologii, vă referiți la modificarea genetică, nu cred că trebuie neapărat să facem aici uh, uh, să facem reclamă concernelor agrare din Statele Unite. Ce, la ce ne ajută acest lucru? Agricultura noastră funcționează foarte bine fără modificare genetică. Eu cred că în cele din urmă trebuie să prezentăm um, um, în cele din urmă și discrepanțele între diversele modele agrare. Nu cred că putem să venim și să spunem, da, da, știm deja tot uh, ce se întâmplă și care sunt cauzele și care sunt consecințele, ci din potrivă să zicem, vrem să avem o, un dialog și să ajungem să folosim rezultatele acestuia. Am discutat atâția ani în Europa despre intensificarea activității, dar uh, sunt și multe contradicții în uh, activitatea noastră. Și vorbim despre hrănirea întregii lumi. Um, raportul agricol acum câteva, uh, câțiva ani ne-a spus că foarte clar că uh, nu doar uh, noile tehnologii sunt cele care ne ajută să hrănim populația, ci și alte căi și acestea ar trebui să fie utilizate. Așa cum domnul Ferran. Mulțumesc, domnule președinte. Nu doream să intervin, dar declarația domnului Fischler m-au îndemnat uh, să, uh, deși nu ne cunoaștem, să-i aduc la cunoștință câteva observații. Ne propuneți o dezbatere mai degrabă filozofică în această dupămează, mai ales cum să hrănim planeta. Bun. E într-adevăr o utopie. Dumneavoastră ne propuneți o lume mai bună, dar această lume mai bună, domnule Fischler, Aș vrea să o propuneți și la Paris și în Franța, în general, pentru că astăzi bat în vânt de revoltă. Știți că 5 noiembrie uh, vor fi manifestații mai mult de 5.000 de agricultori francezi care în acest moment uh, manifestează pentru că s-au săturat, uh, trec, de, nu, trec dintr-o criză în alta și ne propuneți o lume mai bună. Însă, domnule Fischler, dumneavoastră nu știți deloc ce se întâmplă în lumea rurală. Asta ați fost responsabil pentru politicile pentru lumea rurală și ce ați lăsat, ce moștenire ați lăsat? Un context mondial marcat de politici ultraproductiviste și în care agricultorii nu-și mai găsesc locul. Și atunci am o singură întrebare pentru dumneavoastră, pentru că cred că ați venit aici ca să facem un schimb de opinii și nu să ne impuneți punctul de vedere. Dumneavoastră sunteți fost comisar european. Uh, cum puteți noastră astăzi să reprezentați viitorul la Expo 2015 la Milano într-un moment în care ați fost omul care a dereglementat? Domnule Fischer, voi fi direct cu dumneavoastră. Ați stricat jucăria agricolă. Da, văd că râdeți. Da, vă rog să mergeți la Paris să vedeți ce se întâmplă nu facem aici discuții sterile, trebuie să așteptăm și să acceptăm ce vă spun astăzi și popoarelor care au de suferit de pe urma de reglementări. Dacă vreau să vă fac lucrurile astea să surâdeți, pe mine nu. Mă, întristă, să, mă întristează să văd că dumneavoastră, fost, fost comisar, ne propuneți uh, un viitor într-un moment în care agricultorii caută sprijinul dumneavoastră și nu nu au, nu se bucură de el. Cum reprezentați dumneavoastră viitorul cu eșecul politicii agricole propuse de dumneavoastră în momentul în care ați fost comisar european? Jeszcze zgłosiła się pani poseł Hełbusz. Pani poseł Hełbusz, bardzo proszę. Mulțumesc acum doamna Hełbusz. Mulțumesc. Domnule Fischler, ați prezentat șapte uh, axe pe care doriți să le uh, prezentați acolo, dar îmbunătățirea sănătății publice prin nutriție, într-adevăr foarte important, reducerea deșeurilor, calitatea și așa mai departe, utilizarea terenurilor și producția agricolă, dezvoltare durabilă. Acum, în dezbatere, tocmai s-a menționat mult uh, dezvoltarea durabilă, mai mult decât intensificarea durabilă a agriculturii. Dacă ne focalizăm doar asupra Europei, atunci uh, mi se pare că, bun, am făcut foarte mult, uh, am contat foarte mult pe intensificare în ultimii ani, dar nu și pe partea de durabilitate, care s-a pierdut pe undeva. Înțeleg că este o expoziție globală și dacă vrem să prezentăm o intensificare durabilă a agriculturii, atunci trebuie să vedem unde mai există capacități de intensificare în mod durabil în această lume. Și aici eu pun accentul pe durabilitate. Durabilitate nu doar din punct de vedere ecologic, ci și din punct de vedere social. Cred că tocmai ar trebui să se folosească această expoziție pentru a prezenta un astfel de concept. Și să nu uităm raportul agricol care, a, uh, care conține toate aceste elemente, nevoile de cercetare, și prezintă aceste elemente într-un mod unic, pentru că toate disciplinele care uh, sunt uh, cât, cât de cât uh, corelate au fost uh, menționate aici și oamenii uh, de la fața locului, oamenii uh, care participă la aceste uh, domenii de activitate au fost implicați în elaborarea raportului și uh, Cred că este important deci, să se prezinte, să, se, să ne putem baza pe acest raport. Um, ați uh, spus uh, hrănirea planetei, dar nu că noi hrănim planeta. Nu noi în Europa vom fi cei care putem să hrănim uh, planeta, ci trebuie să facem ceva astfel încât planeta să poată să hrănească pe toată lumea. Și ne-am dorit să mergem undeva spre o suveranitate în ceea ce privește hrana. Deci, cred că ar fi foarte bine să se vorbească despre multe regiuni eh, dif- diferite și nevoile lor diferite și să nu prezentăm doar perspectiva noastră europeană. Cred că uh, un schimbul de opinii și caracterul multicultural al, al prezentării ar fi foarte fructuos și putem să găsim diverse uh, idei și tehnologii cu care să rezolvăm problemele cartofilor în agricultură și toate celelalte probleme din lume. Panów posłów do zabrania głosu. Nu mai este nimeni care să dorească să intervină în această dezbatere. În acest caz, îl rog pe domnul Fischler să răspundă la comentariile făcute. Good. Danke schön, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Am să folosesc acum limba mea maternă pentru a răspunde. În măsura în care pot la întrebări, avem doar 10 minute și deci am să încerc să fiu cât mai succint. Cred că trebuie să facem o clarificare, în primul rând. Eu am spus foarte clar, sarcina comitetului director nu este aceea de a face o nouă politică agricolă. Noi nu suntem un organ de decizie politică. Aceasta este sarcina dumneavoastră, în continuare, împreună cu Comisia și cu Consiliul. Noi suntem sau și ne simțim, simțim responsabili pentru următoarele lucruri. Pe de o parte, în această expoziție globală, vrem să prezentăm toate subiectele legate de securitatea alimentară, Um, să fie uh, prezentat într-un mod vizibil în această expoziție globală. Și, de asemenea, sarcina noastră este și aceea de a dezvolta un program de cercetare care să se concentreze în acest domeniu, pentru că nu doar noi europenii, ci și al, în alte părți din lume se face cercetare, cel puțin uh, în aceeași măsură ca și la noi. Deci trebuie să vedem care poate să fie contribuția europeană uh, prin cercetare de uh, contribuția noastră la încercările de a ne apropia de acest obiectiv al securității alimentare. Știți că anul viitor va fi un an hotărător pentru că adunarea generală la ONU va decide în septembrie cu privire la Uh, formularea noilor obiective care vor urma obiectivelor mileniului. Primul dintre acestea era de um, reducere cu jumătate sau la jumătate a um, foamei în lume. Și acesta s-ar putea să fie atins. Cel de-al doilea obiectiv pentru următorii 50 de ani ar fi acela de a elimina complet foamea în lume. Un obiectiv mult mai ambițios și vedeți, deci, care sunt provocările, inclusiv pentru în Europa, inclusiv pentru Europa. La Milano avem o expoziție uh, unde 147 de țări vor fi prezente și nu avem posibilitatea să prescriem uh, fiecare țări ce are voie și ce nu are voie să prezinte toată lumea are libertatea de a alege. Însă, împreună cu guvernul italian, uh, care va avea pavilionul de expoziție cel mai mare și, de asemenea, cu Uniunea Europeană. Deci, Uniunea Europeană va avea un pavilion acolo de expozi- în expoziție și vrem să acoperim toate subiectele care sunt importante pentru noi. Și deja am discutat împreună și am văzut ce uh, expuneri, ce expoziții sunt deja planificate și am făcut propuneri concrete cu privire la ce ar trebui să se mai adauge, astfel încât să se creeze o imagine completă care să includă toate subiectele pe care le-ați menționat și dumneavoastră în dezbatere. Foarte general, punem accentul pe securitatea alimentară globală în definiția uh, FAO. Și FAO spune că securitatea alimentară înseamnă și uh, o calitate a alimentelor și uh, o siguranță a cantită, în ceea ce privește cantitatea acestora. Și dacă dorim să ajungem la acest obiectiv de siguranță alimentară globală, e clar că producția trebuie să crească la nivel global, pentru că în următoarele decenii 9 miliarde de oameni se poate fi hrăniți. Și contribuția nu este aceeași pentru fiecare țară și pentru fiecare continent. Și este corect uh, când se spune aici că Europa are un rol total diferit uh, față de Africa sau Asia sau alte continente. Pe baza experienței noastre din ultimii 70 80 de ani, când am reușit, după al doilea război mondial, foarte repede să ajungem la o aprovizionare, autoaprovizionare. Dar, în același timp, am observat că această creștere a producției, pe de o parte, Uh, sau în mare parte ea este, uh, se datorează creșterii productivității recoltelor și nu uh, extinderii suprafețelor cultivate și această creștere a productivității a avut loc pe cheltuială um, mediului. Și sunt multe regiuni în Europa unde chestiunea durabilității Uh, se pune foarte serios uh, și oamenii doresc mai degrabă să corecteze greșelile trecutului decât să producă și mai mult. Și sunt alte regiuni din lume unde uh, va fi posibil, fără mari probleme și fără a polua foarte mult, dacă ne gândim la statele din Africa, unde culturile, fără a folosi nu știu ce mari tehnologii, pot să fie dublate și fără să se polveze foarte mult. Pentru că, um, de exemplu, la Burkina Faso, um, recolta medie la hectar la porumb este de 1000 uh, de kilograme per hectar iar în Europa recolta este undeva de 8 tone. Deci, dublarea recoltei în Africa nu e o mare problemă. Așadar, acest subiect trebuie privit în uh, complexitatea și diversitatea sa, dacă vrem să facem niște pași înainte. Și a, uh, cu asta ajung la unele puncte de vedere exprimate astăzi. În primul rând, răspunsul la întrebarea cum se poate crește producția în mod durabil, ei bine, aceasta este o întrebare tipic interdisciplinară. Ea nu poate să-și găsească răspunsul doar uh, într-un mod simplu, spunând uh, avem nevoie de semințe mai bune sau de soiuri mai bune sau trebuie să creștem uh, productivitatea, uh, ci sunt foarte mulți factori implicați și uh, tocmai acesta este unul dintre punctele pe care punem accent în cercetare și anume ă, natura interdisciplinară a cercetării, astfel încât să se găsească niște soluții ă, mult mai bune. Doamna Garcia a vorbit despre lanțul alimentar care ar trebui să joace un rol și, într-adevăr, pot să vă spun de pe acum că și noi suntem de părere că aveți dreptate și aici, din nou, interdisciplinaritatea este, joacă un rol. Într-adevăr, sistemele alimentare trebuie să fie mai bine studiate și nu doar um, pașii de producție individuali. Domnul Dorfman ne-a atras atenția că ar fi bine să vedem și aspectele, aspectul global și exact aceasta este intenția noastră. Noi nu vrem să prezentăm doar chestiunile interne europene și de aceea evenimentele pe care le planificăm la Milano și noi în comitetul director, deci astfel le planificăm încât întreaga lume să fie implicată în această uh, expoziție, nu doar Europa, pentru că vrem să discutăm, să dezbatem cu partenerii noștri uh, ce contribuție poate să aducă fiecare mai bine. Și dacă vorbim de cercetare, atunci trebuie să vă spun foarte direct că nu vom putea să desfășurăm uh, activități de cercetare dar uh, sub uh, un dictat, indiferent de la cine vine acesta. Dacă lumea științifică nu mai este liberă, atunci uh, cred că lucrurile nu stau bine deloc. Asta nu înseamnă că cercetarea și dezvoltarea nu au și lumea științifică nu au un mandat social, dar trebuie să permiți cercetătorilor să-și facă treaba în mod liber. Și apoi, sigur, întrebarea ce se face cu rezultatele cercetării e o altă chestiune de natură, știin, de natură politică și autoritățile politice sunt cele care au de decis. Dar nu se poate spune de la bun început, noi nu vrem ceva anume și deci interzicem cercetarea într-un anumit domeniu. Deci dezbaterea nu așa uh, se va, se va purta. Uh, sau, dacă doriți, putem să purtăm o dezbatere despre etica în cercetare. Și înțeleg uh, și obiecțiile colegului nostru din Regatul uh, Unit, care s-a referit la um, uh, bolile plantelor și la diverse concepte. În ceea ce privește volatilitatea prețurilor pe piață, și acest element face obiectul cercetării și asta mai ales pentru că deocamdată nu este foarte clar dacă creșterea prețurilor sau scăderea prețurilor reprezintă o problemă mai gravă pentru uh, siguranța alimentară globală. Puteți să vă uitați la documentele de politică ale FAO sau ale OCDE sau ale altor organizații internaționale și veți vedea că înainte de marea criză economică 2008-2009, în general, se considera că uh, prețurile în continuă scădere sunt cele care uh, duc la foamea în lume. Și uh, câțiva ani mai târziu, aceleași organizații spun să creșterea continuă a prețurilor este cea care Uh, cauzează foame în lume. Deci, vedeți, situația este mai complexă decât se prezintă și cred că um, trebuie să învățăm cum să abordăm această complexitate. Ceea ce a spus uh, domnul Paciari referitor la uh, reîmpădurire, da, am mai auzit acest comentariu. Um, sigur că nu ne dorim să împădurim uh, terenurile care sunt foarte bune pentru agricultură. Însă, există terenuri care împădurite pot să uh, aibă efecte foarte pozitive. Gândiți-vă, de exemplu, la zona Sahelului, unde procesul de deșertificare continuă constant. Și doar cu programe de împădurire sau de reîmpădurire poate să fie oprit acest proces. Deci o funcție foarte importantă. Sunt și alte părți ale lumii uh, unde, în mod uh, nenecesar, sunt uh, prădate pădurile și totuși uh, terenurile rămase nu sunt folosite în agricultură. Deci și acolo se poate face ceva. Și împădurirea sau reîmpădurirea poate să aibă un efect foarte bun asupra um, încetinirii procesului schimbărilor climatice. Însă ce, vom nu ce nu vom reuși să facem va fi, nu vom reuși să uh, prezentăm uh, sau să eliminăm toate contradicțiile care există în politica agricolă din Europa sau la nivel global. Dar cred că, în primul rând, am putea să creștem gradul de informare pentru că asta ne ajută ne ajută să găsim uh, între, răspunsuri la întrebările diferite și uneori uh, care se bat cap în cap. Și cred că este mult mai util să uh, privim și să discutăm aceste contradicții într-un mod deschis și fără prejudecăți. Uh, pentru că asta dorim. Dorim să stimulăm dezbaterea, dialogul. Tocmai de aceea vor fi foarte multe evenimente în, la Milano pentru a se purta anume astfel de dezbateri. Și eu cred că numai așa vom putea să progresăm. Ceea ce a spus colegul din Franța despre dezbaterea filozofică ori nu m-am exprimat eu suficient de bine ceea ce se poate întâmpla. Eu nu am impresia că aș fi pledat pentru o dezbatere filozofică în acest context. Mi se pare că avem o dezbatere um, foarte, foarte reală, cu picioarele pe pământ. Eu sunt președintele acestui comitet uh, director, dar dacă dumneavoastră afirmați că eu, ca și comisar, în cei 10 ani în care am avut uh, răspunderea în Europa și că eu nu mai de reglementare am făcut, atunci ori nu mi-ați înțeles politica, ori nu ați fost foarte atent. Vă spun acest lucru foarte clar. Doamnelor și domnilor, Uh, cei care cer o suveranitate a, a, a, în sectorul alimentar au dreptate și acest uh, subiect va fi unul foarte important. Mulțumesc! Bardzo dziękujemy, panie przewodniczący. Bine, mulțumim. Și cu siguranță va fi ocazia de a cunoaște expoziția mai îndeaproape. Comisia noastră participă activ la organizarea acestei expoziții și vom putea să organizăm și alte audieri pe marginea ei. Mulțumesc uh, din nou și ne amintim întotdeauna ce transformare a avut loc în politica agricolă când dumneavoastră ați fost comisar și împreună cu dezvoltarea regională și acțiunile întreprinse în favoarea dezvoltării spațiului rural. Și merită întotdeauna să ne uh, căutăm prin amintiri pentru a găsi material util pentru dezvoltarea agriculturii și uh, susținerea acesteia. Vă mulțumim din nou. Facem o pauză de natură tehnică de 5 minute ca să ne pregătim să întâmpinăm pe oaspeții audierii care uh, va urma în continuare privitoare la silvicultură, sectorul forestier. forestier. Din nou, mulțumesc, domnule comisar. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo przejść do drugiej części. Doamnelor și domnilor, haideți să trecem la a doua parte a reuniunii noastre. Iată, îmi face plăcere să deschid audierea noastră privitoare la strategia pentru silvicultură în Uniunea Europeană, element al pregătirii, uh, raportul nostru din propria inițiativă, după cum știți, uh, raportoarea doamna Firsling, Stinger și uh, Vă reamintesc că Comisia Europeană a publicat o comunicare privitoare la strategia în domeniul forestier în septembrie 2013 Eh, la acea vreme n-am putut să ne ocupăm în detaliu de, aceast, de acest subiect pentru că aveam un program încărcat, urmau alegerile europene. Așadar, iată, cu întârziere, dar o facem, eh, ne ocupăm și de acest subiect care merită atenția noastră. Și în introducere va vorbi doamna Elizabeth Köstinger în calitate de raportoare din partea comisiei noastre. Așadar, mă grăbesc să îi dau cuvântul pentru introducere și apoi vom trece la intervențiile oaspeților noștri, cărora le mulțumesc pentru prezență și le urez bun venit. Îi vom prezenta ulterior, dar acum are cuvântul doamna Kissinger. Äh, mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să vorbesc foarte, foarte scurt, pentru că uh, vrem să ascultăm pe experții noștri pe care i-am invitat aici și cărora le mulțumesc că au venit în comisia noastră pentru a discuta cu noi despre acest subiect important, strategia pentru domeniul forestier și mai ales pentru a răspunde la întrebările eurodeputaților. E un dosar foarte important. La sfârșitul lui septembrie am avut o dezbatere și cu Comisia, cu uh, noul, uh, în, în noul Parlament și, într-adevăr, suntem un pic în întârziere. Consiliul a adoptat deja o poziție cu privire la strategia privind pădurile și astăzi, într-adevăr, sperăm să aflăm informații cuprinzătoare din partea um, din partea lumii, industriei forestiere, dar și din partea cercetătorilor. Interesul din ultimele săptămâni ne-au arătat uh, care este însemnătatea pe care o au pădurile și sectorul forestier pentru Europa. Vorbim despre domeniul uh, uh, protecției mediului, dar în același timp uh, sectorul forestier garantează locuri de muncă în Europa uh, și în uh, domeniul energiilor regenerabile și cifrele vorbesc în mod clar uh, pentru acest uh, domeniu. De aceea, într-adevăr, ne dorim să adoptăm o strategie ambițioasă pentru acest uh, domeniu, care să fie frumos adaptată pentru toate domeniile incluse. Și aștept cu mare nerăbdare toate informațiile experților. Mulțumesc! Zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do pierwszej części, pierwszego tematu. Vă mulțumim pentru a, această introducere și acum trecem la a, trecem la prezentarea domnului Mauser, care reprezintă Institutul European pentru Măduri și a, urmează apoi domnul Jura Hakarainen, care vine din Finlanda și reprezintă industria forestieră și pe proprietarii de păduri de acolo. Vreau să vă rog, uh, politicos, să respectați timpul de intervenție, spune domnul președinte. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Doresc să mulțumesc Comisiei pentru ocazia pe care mi-a acordat-o de a vorbi la această reuniune. Uh, Vorbim despre unul din obiectivele strategiei 2020, ca um, pădurile să fie un element important în economie și avem uh, câteva date legate de viitorul economic al sectorului. Acest tabel um, compară datele din uh, documentele care au fost actualizate pentru 2011, dar există elemente importante care lipsesc date importante legate de cei 16 milioane de proprietari, uh, uh, bioenergia, uh, servici, sectorul servicii și, de asemenea, și noile evoluții spre bioeconomie, cum ar fi biochimicalele sau biotextilele, care sunt um, care nu sunt înregistrate în statisticile oficiale ca ținând de împădurire și de păduri, de sectorul forestier. Uh, de aceea este foarte posibil să subestimăm uh, capacitatea economică reală a acestui sector și ar fi foarte util dacă implementarea acestei strategii ar putea uh, elimina această discrepanță. Din uh, datele pe care le avem, putem vedea care este relevanța economică a sectorului forestier pentru Uniunea Europeană. Aceasta este o comparație între cele cinci industrii mari, cele mai mari industrii din UE. Uh, uh, industriile bazate pe domeniul forestier uh, au cel mai mare număr de firme și oferă cel mai, cea mai mare valoare adăugată, chiar deasupra industriei chimice. În ceea ce privește în ceea ce privește numărul de locuri de muncă, cred că această industrie ar putea fi considerată ca fiind una din camerele inimii, uh, din valvele inimii uh, economiei europene. Avem uh, măsuri orientate specific pentru fiecare industrie care sunt menționate în documentele strategiei. Cine beneficiază economic de acest sector? gestionarea forestiere, um, defrișarea, toate acestea sunt localizate în uh, zonele rurale și contribuie la uh, prosperitatea economică în regiuni în care nu există alte industrii care să ofere asemenea oportunități. Dar uh, multe sedii centrale și multe, multe fabrici sunt localizate în orașe, deci în zone urbane. Uh, construcția și renovarea uh, clădirilor, uh, mobila, tiparnițele, toate acestea au loc în mod normal în zone urbane și creează locuri de muncă și oportunități de afacere aici. Sectorul forestier are o importanță economică mare pentru ambele zone, atât rurală cât și urbană, dar evident aceste aspecte lipsesc pentru că pentru a vedea uh, importanța economică uh, pentru zona urbană, este nevoie de coordonare specifică cu alte politici, nu numai cu politica agricolă, așa cum este prevăzut de altfel în această strategie. Datele discutate până acum descriu trecutul, dar există multe schimbări profunde care se întâmplă în desfășurare sectorul forestier din Uniunea Europeană poate fi uh, descris ca fiind într-o fază de distrugere creativă. pentru a folosi un termen uh, folosit de Joseph Schoenpeter pentru că anumite produse vechi uh, sunt retrase, dar apar noi produse, noi servicii, noi modele de afaceri. Și ca rezultat, sectorul se va schimba în următoarele două decenii mai mult decât s-a schimbat în ultimele două decenii. Vor fi mai multe produse diversificate și cu valoare adăugată mai mare, relevanța economică a serviciilor va crește și sectorul va fi mai integrat cu alte sectoare. Dar multe dintre aceste modificări nu sunt tratate în cercetarea actuală și în documentele de politici relevante. Strategia forestieră ar putea ajuta sectorul forestier să contribuie mai mult la economia europeană pe viitor, dar pentru asta trebuie să înțelegem mai bine schimbările prin care trece și implicațiile acestor schimbări. Industriile uh, forestiere sunt uh, uh, legate între ele foarte strâns. Toate utilizările lemnului și, serviciile respective țin de materia primă furnizată de păduri. Pădurile diferă în ceea ce privește caracteristicile și abordările de gestionare a acestora, dar, multe, dar toate dintre ele uh, Uh, fac față unui număr foarte mare de cerințe și unele dintre uh, probleme ar putea duce la o restricționare a defrișărilor, uh, ceea ce ar avea consecințe și asupra nivelului de șomaj. Dar doar câteva studii au analizat impactul acestor restricții asupra locurilor de muncă. Un exemplu este în Austria, unde un studiu a analizat în câteva scenariu, scenarii consecințele de a transfera 10% din terenul care este actualmente forestier în uh, alt domeniu. Pierderile au fost estimate la un procentaj între 6 și 31% din locurile de muncă actuale. Și asta subliniază legătura importantă între gestionare și um, um, modul în care uh, este tratat acest, uh, acest domeniu atât în amunte cât și în aval. În viitorul apropiat uh, vor uh, apărea produse și servicii noi care vor oferi oportunități promițătoare pentru o economie viabilă și vor conduce la prosperitate economică și la creșterea numărului de locuri de muncă. Dar această dezvoltare nu va veni doar de la forțele pieței are nevoie și de politici la, nevoie, la nivel regional și la nivel european. Și din acest punct de vedere, strategiile și politicile legate de biodiversitate, schimbările climatice și serviciile pentru ecosisteme sunt uh, importante pentru că este nevoie de o durabilitate a mediului, dar nu ar trebui să neglijăm potențialul uriaș al acestui sector uh, pentru a construi o economie cu amprentă mică de carbon. O să conchid prin trei concluzii uh, simple ale acestei strategii. În primul rând, atunci când luăm o decizie uh, asupra unui element specific uh, din acest sector, trebuie să analizăm și impactul asupra celorlalte elemente. Și aici mă refer nu, la, nu doar la consecințele asupra pădurilor, ci și la consecințele asupra serviciilor care afectează la rândul lor economia și numărul de locuri de muncă. Pentru asta avem nevoie nevoie de cunoaștere mai bună pentru a vedea care, sunt, care este impactul uh, acțiunilor uh, omului și pentru a vedea uh, elemente care nu sunt cuprinse în uh, datele statistice colectate în acest uh, moment. În al doilea rând, avem nevoie de măsuri care să crească uh, atractivitatea investițiilor inteligente în acest sector și ar trebui să-i descurajăm pe cei care nu fac asta. Sectorul forestier ar trebui să fie mai atrăgător pentru tinerii proprietari de păduri, mai atrăgător pentru antreprenori și pentru investitori astfel încât să se ofere resursele financiare necesare pentru dezvoltarea deplină a potențialului acestui uh, sector. În al treilea rând, cercetarea și inovarea la toate nivelurile este crucială pentru ca sectorul să se reînnoiască și să fie competitiv la nivel global. Sectorul forestier și uh, știința legată de sectorul forestier are nevoie de mai mult sprijin uh, țintit în Europa. Din cauza complexității sectorului, și din cauza faptului că se acoperă extrem de multe aspecte, Subiectele de cercetare sunt fragmentate în diverse programe de cercetare europene. Dacă uh, avem în orizont 2020 o concentrare mai bună a acestor uh, subiecte ar fi extraordinar. O să finalizez cu o invitație. Pe 13 noiembrie, săptămâna viitoare, vom avea un eveniment uh, aici legat de acțiunile viitoare pentru bioeconomie și uh, vă invit să profitați de această ocazie pentru a afla mai multe despre schimbările prin care trece sectorul forestier din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție! Bardzo dziękuję. Możemy poprosić następnego prelegenta. Bardzo proszę. Vă mulțumim. Acum am să dau cuvântul următorului vorbitor, domnului Arcainen. Vă rog. Mr. Chairman, dear members of the committee. Domnule președinte, stimați membri ai comisiei, vă mulțumesc pentru șansa de a vorbi în fața Parlamentului în legătură cu strategia silvică europeană, industrie și locuri de muncă. În primul rând aș dori să vă spun că proprietarii de păduri din Finlanda și din întreaga Europa, de altfel, salută noua strategie și uh, vă spun că ne bucură faptul că există un proces deschis de planificare uh, cu Comisia, com Comisia dumneavoastră și statele membre și toți actorii implicați. Mai întâi de toate, doresc să menționez faptul că atunci când uh, vorbim de industrie și locuri de muncă, de fapt în Finlanda și, mă rog, în Europa, avem resurse foarte însemnate și anume resurse durabile. Și aceste resurse sunt în creștere. De fapt, în ultimii 10 ani, această creștere a reprezentat 2,5 uh, miliarde de metri cubi E uh, la fel situația și în Finlanda. Doar 60% din uh, creșterea uh, anuală din Europa de calitate forestieră e recoltată. Așadar, practic, aceste recolte durabile pot crește cu 100 de milioane de metri cubi anual. Deci dispunem de resurse, dispunem de resurse durabile. Acesta este mesajul nostru. Aș dori să subliniez uh, o uh, previziune economică publicată de către Comisie ieri în legătură cu creșterea economică viitoare pe anul viitor și se pare că, iată, este o provocare pentru întreaga Europa. Noi avem nevoie de creștere economică și de bunăstare. Domnul Juncker a menționat că pe viitor, în dezvoltarea rurală, trebuie să ne concentrăm pe creștere și locuri de muncă care să genereze venituri și sectorul silvic poate juca un rol cheie în acest plan. Totuși trebuie să ne gândim că doar un sector forestier competitiv și puternic care atrage investițiile și inovarea va putea să uh, contribuie la bunăstare, bunăstarea economică. Deci nu uh, poate veni bunăstarea automat, așa să cadă din cer. Problema în Uniunea Europeană e că avem uh, foarte multe politici legate de sectorul ferosier, climă, biodiversitate, energie și uh, Uh, foarte multe sunt uh, elemente cheie în uh, procesul de luare de decizie în sectorul forestier în Uniunea Europeană. Și acum, această nouă strategie este un foarte bun punct de plecare pentru a îmbunătăți coordonarea politic, politicilor legate de sectorul forestier în Uniunea Europeană. iată, un număr mare, biodiversitate, infrastructură verde, schimbări climatice, uh, Convenția pentru Biodiversitate, Directiva Păsărilor și așa mai departe și așa mai departe. Și acum sperăm că dispunem de un instrument eficient pentru a îmbunătăți coordonarea și coerența tuturor acestor uh, uh măsuri. Domnule președinte, stimați membri ai uh, Comisiei, Noua strategie forestieră poate aduce instrumente concrete pentru viitoarea bunăstare. După cum a spus domnul Mauser, astăzi pădurile și industria forestieră înseamnă aproximativ 4 milioane de locuri de muncă, în special în zonele rurale, și uh, ne livrează uh, lemn și alte produse cu o valoare totală de 500 de miliarde de euro reprezentând aproximativ 8% din uh, PIB-ul manufacturier din UE, plus uh, toate acele uh, venituri din sectorul privat, din sectorul proprietarilor de păduri. Din punct de vedere al acestora, rolul resurselor naturale regenerabile și soluțiile bazate pe acestea va crește în mod uh, foarte uh, important pe viitor și această creștere a utilizării lemnului are și impact pozitiv asupra economiei Uniunii Europene industriile forestiere utilizează mai ales material intern din Uniunea Europeană și reduc, reduc astfel dependența europeană de materiale, materii prime importante, importate. Mă scuzați. Deci e și mai important să fim proprietarii acestei părți a producției, pentru că e vorba de uh, material uh, provenit din Uniunea Europeană și uh, materii prime din Uniunea Europeană. Totuși, uh, dacă ne dorim să utilizăm aceste resurse și să ne utilizăm uh, pădurile și uh, lemnul pentru o viitoare bunăstare economică, pentru această bioeconomie, pentru asta e nevoie de voință politică și de un spirit de deschidere din partea politicienilor europeni. ce, cum putem avea o strategie europeană fără o, ă, sigur că fără a fi pusă în aplicare rămâne doar pe hârtie. Și când vorbim de această strategie și contribuția ei la ă, creșterea economică europeană, punerea în aplicare este cuvântul cheie. Așadar, Acum trebuie să ne concentrăm asupra măsurilor și acțiunilor care să contribuie la uh, noi locuri de muncă, la creșterea uh, economiei și la bunăstarea rurală. În acest moment, uh, la Comisie se elaborează un plan pentru uh, un plan de punere în aplicare multianual și este esențial ca în acest plan de punere în aplicare să se pună accentul pe acțiuni și măsuri reale pentru că noi să ne putem utiliza sectorul forestier pentru a contribui la bunăstarea economică și să susținem această bioeconomie bazată pe păduri în întreaga Europa. E mă, că e, e extrem de important să ne asigurăm că legislația noastră nu are impact negativ asupra competitivității sectorului, să nu adăugăm birocrație și costuri suplimentare. De fapt, când vorbim uh, despre o strategie forestieră europeană și locuri de muncă în acest sector, și despre aspectele economico-industriale, se pune întrebarea, avem nevoie de reglementări europene pentru, de exemplu, utilizarea lemnului, pentru biodiversitate? Sigur că biodiversitatea, lupta împotriva schimbărilor climatice, rolul pădurilor în uh, schimbările climatice și așa mai departe, toate acestea sunt aspecte foarte importante și trebuie să ne ocupăm de toate acestea. Însă, când vorbim de locuri de muncă și industrie, întreb, avem nevoie de mai multe legi în legătură cu biodiversitate. avem nevoie de criterii de monitorizare uh, durabile pentru uh, producția europeană. Din punctul meu de vedere, ce poate face Uniunea Europeană Principala problemă e ce poate face Uniunea Europeană pentru ca silvicultura să joace un rol mai mare în a contribui la creșterea economică, ocuparea, investițiile. Uh, principala problemă e cum reușim noi să promovăm utilizarea lemnului Eh, putem acționa la fel ca eh, pentru eh, sectorul petrolului. Trebuie, avem nevoie de un, o nouă viziune inovatoare și cu asta, domnule președinte și stimat public, vă mulțumesc pentru atenție. Po, po tych dwóch wystąpieniach da, mulțumim. Și după aceste două lor de cuvânt, acum uh, urmează runda de întrebări și răspunsuri. Sigur, întrebări bazate pe cuvântările invitaților noștri. Și v-aș ruga pe cei care vor lua cuvântul să adreseze invitațiilor întrebări care să aibă legătură cu uh, prezentările acestora. Sigur, mai întâi, doamna Köstinger va avea cuvântul și aștept să văd cine mai dorește să ia cuvântul din rândurile celorlalți colegi. Sigur, să ținem cont de faptul că mai avem o, o rundă de intervenții, de întrebări și răspunsuri uh, și, și după uh, următoarele intervenții, deci avem o rundă de întrebări și răspunsuri. Doamna Cristinger, vă rog. Mulțumesc, mi-a plăcut foarte mult că domnul Mauser a spus că sectorul forestier uh, trebuie să rămână atractiv și pentru tinerii uh, din domeniu și aș vrea să știu dacă există în statele membre, mai ales pentru generația tânără, stimulente sau programe prin care ei să fie stimulați um, își uh, înceapă activitatea în acest domeniu. Știu, în Austria, de exemplu, sunt tot felul de oferte de formare sau de perfecționare și se susțin tinerii care doresc să lucreze în acest sector. Uh, este un domeniu care, într-adevăr, are un rol important în, din punctul de vedere al locurilor de muncă și mă întreb dacă există niște cifre cu privire la potențialul creșterii acestor uh, locuri de muncă ecologice. Deci dacă se, poate, se pot face estimări, m-ar interesa acest lucru pentru că este un element important pe care ar trebui să-l includem în activitatea noastră pentru că discutăm de crearea de locuri de muncă în mediul rural și uh, știm că mediul rural uh, uh, se luptă cu um, exodul de persoane către orașe și poate că prin sectorul forestier se poate combate acest fenomen. Mulțumesc. Domnul Erickson. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu multe dintre lucrurile pe care le-au spus invitații noștri. E o abordare foarte interesantă, cea prezentată de comisie în uh, comunicarea sa. Și sunt unele lucruri care ar trebui poate examinate mai aprofundat. O întrebare care se pune este următoarea. Când analizăm industria forestieră în Europa, vedem că Uh, observăm evoluția acesteia. Avem noi uh, textile, de exemplu, care apar uh, hârtia um, se reduce ca volum în industrie, energia crește ca și volum, se folosește lemnul pentru multe, producerea de multe forme de energie pe viitor și pe viitor. Și cred că există oarecare nesiguranță în ceea ce privește care, în ceea ce privește obiectivul tuturor acestor chestiuni. În pățile nordice ale Europei, în Finlanda, în Suedia, pădurile sunt o parte importantă a țărilor, dar în multe alte părți ale Europei, deforestarea, despădurirea este un proces care în, în continuă desfășurare. Uh, s-au pierdut în ultimele decenii mari uh, părți din pădurile Europei. Dar uh, dacă putem să spunem atât de clar că sectorul forestier ne poate aduce și pădurile ne pot aduce asemenea avantaje în Europa pe viitor, pot să creeze noi locuri de muncă și să aducă prosperitate, atunci, într-adevăr, ar fi foarte important să încercăm să impulsionăm activitățile de reîmpădurire. Considerați acest lucru, domnule Mauser, mai ales? Oazu. Mulțumesc, domnul Oazu. Merci, monsieur président. Comme vous le savez, Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, pădurile europene, în special cele franceze, suferă de hemoragie, dacă se poate spune așa, fără niciun fel de măsură care să fie luată și iau ca exemplu uh, faptul că între 2012 și 2013 China a dublat importul de citrice din uh, uh, Europa și uh, am văzut uh, o defrișare masivă în uh, o mare parte a Europei din această cauză. Și uh, ciudat este că lemnul este importat în China, dar apoi uh, este readus înapoi sub formă de mobilă sau parchet. Și dacă nu facem nimic, uh, s-ar putea să avem probleme mari după aceea. E scandalos să constatăm că Uniunea Europeană este singura putere din lume care nu a luat măsuri față de acest fenomen bine cunoscut. Rusia, Canada și Statele Unite, chiar și anumite state africane, au pus deja în practică limite drastice la exportul de lemn și uh, cred că ar trebui, uh, e chiar momentul să facem și noi exact același lucru. Mulțumesc. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, tutaj Pan Mauser użył Domnul Cozmiuc, vă rog, mulțumesc. Da, mulțumesc. Am auzit în prezentare că sectorul uh, forestier este aproape la fel de important ca sectorul motorizat. Ne puteți spune mai multe despre valoarea de producție a acestui sector sau uh, de ce ați făcut această comparație? Și uh, pe ce valori vă bazați când calculați, când faceți acest calcul? Iš tikrųjų buvo džiugu girdėti. Mulțumesc. M-am bucurat foarte mult când am auzit că se fac eforturi pentru a ajunge la un compromis și compromisul înseamnă că sunt perspective bune de a se ajunge la un rezultat uh, dorit. Strategia se focalizează asupra evoluției sectorului forestier. În Lituania, un sector forestier durabil ar putea să fie promovat doar dacă da, sindicatele și dacă cooperativele din domeniu uh, sunt de acord cu acest lucru. Deci e nevoie să fie implicați profesioniștii din domeniu și cred că dacă oferim asistență sectorului forestier, ar trebui să țintim uh, această asistență către uh, asociațiile, uh, organizațiile private de persoane care lucrează în acest domeniu. Și cred că ar fi momentul să punem în discuție și ideea că sectorul forestier ar putea să treacă uh, prin aceleași reforme ca și sectorul agricol, pentru că vedem o diviziune clară a funcțiilor în sectorul forestier. Joacă un rol uh, important din punct de vedere social și recreativ, recreațional. Dar observăm o scădere a numărului de persoane care lucrează în acest domeniu, deci sectorul în sine scade. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna McIntyre. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o prezentare foarte interesantă din partea amândorora. Vreau să vorbesc despre impactul regulamentelor de mediu în ceea ce privește industria silvică. În lunile de când sunt membru al acestei uh, comisii, am tot învățat despre legea consecințelor neintenționate. Foarte des încercăm să facem lucrurile cu cele mai bune intenții, dar uh, în faza de implementare ne trezim cu efectul contrar. Și cred că este extrem de important să facem schimb de bune practici și să încurajăm durabilitatea. Dar uh, asta nu înseamnă neapărat că trebuie să integrăm sau să reglementăm. Spre exemplu, vreau să menționez un lucru specific și anume directiva privind habitatele. În Regatul Unit, gestionarea uh, terenurilor împădurite este inhibată de această directivă, pentru că există specii protejate și rezultatul este că Oamenii acum sunt reticenți să gestioneze uh, terenuri împădurite pentru că se deschid uh, uh, urmăririi penale, dar asta ar fi în beneficiul, deci gestionarea acestor zone ar fi în beneficiul respectivelor specii. Uh, Uh, și iarăși vorbim despre consecințe neintenționate și vreau să vă întreb uh, din experiența dumneavoastră cum priviți aceste uh, cerințe de mediu diverse și diversificate. thank you so much, Mr. Chairman. Domnul Federli, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, e o problemă uh, importantă pe care o discutăm. Uh, eu sunt din Suedia și uh, asta e un subiect care ține de economia noastră și am vrea să vedem o strategie europeană. Trebuie să rezolvăm uh, multe lucruri. Uh, protecție, producție sunt uh, lucruri complet opuse sau se poate construi de la una la alta. Avem iarăși problema diversității biologice, în, deci biodiversității în păduri și Așa cum a întrebat și colega mea McIntyre, este posibil ca gestionarea bună să ducă la un nivel mai mare de biodiversitate decât dacă pădurea este lăsată de capul ei? Am văzut uh, multe posibilități în ceea ce privește aurul verde din Suedia, uh, care ne-ar ajuta să renunțăm la combustibilii fosili și să utilizăm uh, ulei de pin în locul motorinei, Uh, să utilizăm uh, uh, lemn în producția de plastic și așa mai departe. Dar există diferența majoră între sud și nord în ceea ce privește definiția unei păduri și modul în care ea poate fi gestionată. Deci avem multe întrebări în față și de multe ori trebuie să fim extrem de atenți cu formularea. Spre exemplu, când vorbim de defrișare într-o țară, înseamnă că Uh, despădurești complet, dar noi în Finlanda ne asigurăm că avem uh, mai multă teren acoperit de păduri decât acum 50 de ani. Am avut o discuție dacă ar trebui să avem uh, reguli comune pentru gestionarea pădurilor și eu cred că asta ar crea mari probleme dacă am face un regulament de aici și am impune modul de gestionare, pentru că pădurile diferă de la o țară la alta și posibilitățile diferă de la o țară la alta. Și cred că ar fi bine dacă în această comisie am putea avea o viziune de strategie care să crească producția, să crească economia, să crească numărul de locuri de muncă. Dacă asta ar fi perspectiva modului de tratare a pădurilor, atunci uh, Uh, avem posibilități bune pentru climat, uh, pentru textile și pentru multe industrii să renunțe încet încet la combustibilii fosili. Și aș vrea să îmi spuneți câte ceva despre toate aceste lucruri pentru că ele diferă de la o țară la alta și uh, țin și de viziunea pe care fiecare țară o are asupra pădurilor. Uh, și cred că ar putea contribui foarte bine la creșterea economică. Mulțumesc, domnul Heusling. Ja, vielen Dank für die Vorträge, aber Vă mulțumesc pentru prezentări, dar trebuie să vă spun, mi se pare că s-a pus foarte mult uh, accentul pe nordul Europei. Noi vorbim despre o strategie europeană pentru sectorul forestier. Deci trebuie să mm, discutăm și despre alte strategii decât cele care se mm, utilizează în Germania sau în Suedia. Poate că acestea apar în următoarele prezentări sau poate să avem o strategie europeană pentru nordul Europei și una pentru sudul Europei, să nu aruncăm totul în aceeași oală. Dar, pentru că s-a adresat întrebarea și doamna McIntyre, um, se face că legislația Uh, în domeniul mediului ar uh, obstrucționa dezvoltarea sectorului forestier, atunci uh, trebuie să spun că mm, sunt foarte multe aspecte care trebuie luate în considerare și dacă luăm în serios strategia europeană privind biodiversitatea, atunci trebuie ca măcar 5% din terenurile um, forestiere sau terenurile agricole uh, să fie scoase din modelul intensiv de utilizare. Uh, bun, uh, politica sigur că n-ar trebui să intre în domeniile tehnice și să se implice acolo, dar mie se pare că există probleme pe care le putem conștientiza și noi. Um, mă gândesc la supraexploatarea terenurilor sau a pădurilor și, într-adevăr, Aici uh, accentul uh, este unul uh, economic, dar cred că ar trebui să avem o abordare mult mai echilibrată decât o văd până acum. Doamna Müller, da, am auzit uh, multe despre uh, strategia forestieră, dar n-am auzit informații concrete. Nu ne-ați spus dacă considerați că această strategie are niște obiective bune, dacă ea este bine elaborată. Și de asemenea aș dori să aud părerile dumneavoastră. Unde vedeți uh, puncte um, pe care le evaluați critic în această strategie? Pentru că dacă ne uităm la status quo, vedem că, într-adevăr, crește mai multă pădure decât tăiem și um, nu știu dacă ar trebui să i convingem pe proprietarii privați să permită tăierea într-un ritm mai uh, uh, puternic a pădurilor pentru a pune la dispoziție lemnul industriei și cum putem să garantăm uh, locurile de muncă sau să extindem numărul de locuri de muncă dacă nu știm cum putem să mobilizăm procesele de, de tăiere a lemnului? Cum vedeți această cooperare cu proprietarii privați de pădure? Și eu cred că e foarte important ca planurile de uh, exploatare a pădurilor să nu aibă totuși un caracter obligatoriu, ci proprietarii uh, să aibă posibilitatea de a alege dacă doresc să utilizeze uh, intensiv această resursă pentru a asigura pe termen lung uh, și partea economică și locurile de muncă din domeniu. Vă mulțumim, spune președintele. S-au adresat toate întrebările în această rundă și acum îmi îndrept atenția către experții noștri care pot să răspundă la întrebări în ordinea pe care o doresc și e decizia dumneavoastră. Thank you, Mr. Chairman. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, stimați membrii ai Comisiei, pentru aceste întrebări și observații care au fost extrem de importante a fost o întrebare legată de industria silvică și schimbările prin care trece. Da, pe viitor, industria silvică va fi diferită față de cei acum. Se schimbă mereu. Și produsele pe care le vom avea peste 10-20 de ani nu sunt aceleași produse care se fac acum sau care se făceau acum 10-20 de ani. Deci există o schimbare continuă și că în toate afacerile, ca în toate domeniile se întâmplă la fel. Există uh, exemple bune cum ar fi uh, produse textile în loc de produse de hârtie. Uh, asta e tendința. Și a fost o întrebare ce se va întâmpla cu pădurile europene și cu zonele împădurite. Cum am spus, uh, Uh, creșterea stocului uh, este din ce în ce mai mare și zonele împădurite din Europa sunt din ce în ce mai multe. Deci nu doar uh, puietul, ci întreaga zonă împădurită este în creștere. Apoi există, au fost și alte întrebări legată de diferențele între nord și sud. Cred că tocmai acesta este motivul pentru care avem nevoie de strategie, nu de politici. Avem nevoie de armonizare. Avem nevoie de coordonare între diversele politici. la nivelul factorilor decizionali. Da, este foarte greu să vezi nevoia pentru o politică în acest sens. Pentru că trebuie să vedem cum o folosim, care sunt rezultatele uh, și lucrurile stau cu totul altfel în uh, zona mediterană, în Europa Centrală și în Europa de Nord. Dar avem nevoie de coordonare și de coerență Apoi, m-ați întrebat dacă avem nevoie de regulamentele de mediu. Da, firește că avem nevoie de regulamente de mediu, dar acum când vorbim de locuri de muncă și de industrii, întrebarea este dacă regulamentele de mediu și birocrația sunt scopul în sine sau poate scopul ar trebui să fie cum să folosim pădurile. Când vorbim despre serviciile ecosisteme, întrebarea este cum ne folosim serviciile de ecosisteme astfel încât prin ele să creăm noi locuri de muncă, noi oportunități de afaceri și mai multă bunăstare în Europa. Și din acest punct de vedere, situația asta la fel în nordul Europei precum și în sudul Europei. Combustibilii fosili, așa cum am spus, în Finlanda acum există o dezbatere că până la finalul acestui secol nu vom mai folosi combustibil fosil deloc. Asta este scopul și în Finlanda, dacă nu folosim uh, lemnul, nu vom reuși să facem acest lucru. Deci, uh, lemnul și pădurea sunt singura noastră oportunitate pentru a ne atinge acest cel. S-a mai pus întrebarea dacă este abordarea adecvată și cred că am răspuns deja într-un fel. Da, cred că aceasta este abordarea adecvată pentru a crește cooperarea și pentru a avea o abordare holistică printr-o strategie în locul unei politici silvice. Dar cred că marea problemă, așa cum am spus și în prezentarea mea, ține de implementare. Avem nevoie de o punere în aplicare corectă, o cooperare între comisie, între statele membre și între actorii interesați. Și aceste măsuri trebuie să fie incluse în planul de aplicare. Mulțumesc. Thank you for the questions. Uh... Mulțumesc pentru întrebări. Doamna Köstinger a vorbit despre educație și abilități. Din câte știu, nu există un studiu la nivel european despre asta, dar știm uh, uh din uh, uh, alte surse că există o concentrare uh, anume pe noile abilități de care este nevoie pentru implementarea unei bioeconomii și știu că în anumite țări s-au luat măsuri specifice pentru a schimba uh, programa școlară, tocmai pentru a atrage mai mulți oameni din uh, zona rurală în gestionarea pădurilor. Deci există inițiative bune în diverse state membre care ar putea să fie preluate ca bune practici și ar putea fi diseminate în restul Europei. Domnul Erickson și alții au vorbit despre diferențierea regională. Da, în, în prezentarea mea m-am ocupat ușor de această problemă. Uh, sensul unei păduri diferă între regiuni și atunci și soluțiile diferă, pentru că uh, pe viitor uh, uh, va trebui să avem un echilibru între protecție și producție, dar acest echilibru diferă de la o regiune la alta. Și atunci autoritățile competente sunt cele care ar trebui să decidă. Ar fi bine să avem niște linii directoare, dar, așa cum a spus și colegul meu, uh, potențial uriaș al sectorului silvic care ar putea contribui la economia uh, biologică, la economia bazată pe biologie, nu ar trebui să fie uitată. Apoi, domnul Cușmoc um, a pus o întrebare și sarcina a fost foarte ușoară. Am luat cifrele Eurostat și le-am aplicat pentru comparația respective. Deci orice defect uh, ține de definiția din Eurostat. Există și beneficii, există și mici uh, probleme despre care am vorbit pe scurt în uh, discursul meu. Dar nu avem deocamdată un mod armonizat uh, Uh, și date despre întreaga Europa pentru a putea face o asemenea comparație. Apoi, în ceea ce privește regulamentul de mediu, avem paradigma de a aduce într-o abordare multifuncțională multe uh, solicitări și multe nevoi legate de gestionarea pădurilor. Și asta are puncte slabe și puncte tari. Ar să știți că în alte regiuni abordarea este complet diferită. Există o uh, departajare între plantare uh, intensivă, agricultură cu copaci și uh, păduri virgine în, pe de altă parte. Dar Europa nu tratează lucrurile așa. Avem o abordare integrată și multifuncțională care are beneficii, dar și provocări la care trebuie să facem față și soluțiile diferă de la o regiune la alta, cum spuneam. Dar sunt atât de multe aspecte diferite, atât de multe interese și ne trebuie să uităm că există și multe aspecte economice și o întrebare a fost legată de defectele pe care le vedem în strategie. Cred că este un mare pas înainte faptul că strategia a inclus și uh, industria silvică ca partea din uh, aval. Dar uh, cred că relevanța economică ar putea fi mai puternică în implementarea strategiei. În principiu, strategia uh, ține cont de toate metodele relevante, dar punctul crucial va fi implementarea și modul în care uh, Uh, se va atinge acest uh, echilibru între mediu și economie, între protecție și producție. Dar asta ține de autoritățile competente. A mai fost apoi o întrebare. Nu, cred că am răspuns Uh, la toate întrebările, dar nu am spus ale cui au fost întrebările. Nu am uh, pronunțat numele tuturor uh, deputaților. Vă mulțumim pentru toate aceste răspunsuri și pentru toată informația pe care le-ați prezentat, care ne îmbogățesc cunoștințele și ne pregătesc mai bine pentru activitatea pe care o vom desfășura când negociem acest dosar. Și acum am să dau cuvântul domnului profesor Șișco. Minuta cerbei tehnicnei. O scurtă pauză tehnică. și vedem programul, este pan profesor Șișco. Conform programului urmează să intervine domnul profesor Cișco și mai apoi domnul profesor Simons. Vă mulțumesc că ați venit uh, în comisia noastră. Domnule profesor Șișco, uh, așteptăm până vă pregătiți. Domnul Șișco este profesor uh, la Universitatea din Varșovia. Se ocupă de domeniul agriculturii și silviculturii. A fost ministru al mediului și astfel a, trebuit să gestioneze și pădurile în Polonia. Dacă sunteți pregătit, putem să trecem la expunerea dumneavoastră, care se va referi la rolul multifuncțional al pădurilor și va vorbi de asemenea despre protecția pădurilor, protecția mediului. Noi am fi pregătiți să vă ascultăm, domnule profesor. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Vă mulțumesc pentru invitația de a vorbi în comisia dumneavoastră. Am să vorbesc în numele Poloniei, dar și în numele Comisia Internațională de Cercetare care a uh, elaborat uh, acest uh, studiu. Za najmniejszej wątpliwości. Dlaczego? Dlatego, że mamy pewne fakty. A te fakty są... Așadar, um, de ce anume are Europa nevoie de pădurile sale? Pentru că există niște fapte foarte clare. În primul rând, concentrația gazelor cu efect de seră în atmosferă crește, apoi problemele solului, deșertificarea și pierderea biodiversității, pierderea multor soiuri de plante și animale. Ca să nu ne mai vorbim și de uh, scăderea uh, ocupării și scăderea populației în regiunile rurale. Sunt foarte multe reacții la toate aceste evenimente, la, nivelul, la nivel global, la nivelul Organizației Națiunilor Unite Uh, se vorbește despre conceptul gestiunii durabile la Rio de Janeiro. Um, s-au uh, uh, adoptat o serie de acte, Convenția privind biodiversitatea, Convenția privind deșertificarea și Convenția 1 privind, privind schimbările climatice. Nici Uniunea Europeană nu a rămas, nu a stat cu mâinile în sân. Aici s-a adoptat pachetul climă și energie, Natura 2000 și Convenția Europeană privind protecția peisajelor. Toate aceste probleme pe care le-am menționat, gazele cu efect de seră, distrugerea solului, pierderea biodiversității și uh, scăderea ocupării, toate acestea sunt uh, interconectate și putem să spunem foarte bine că avem de-a face cu concepte de bază aici durabilitatea, dioxidul de carbon și rolul pădurilor. Și mai există un aspect pe care nu trebuie să-l uităm, și anume banii. Finanțarea. Cum putem să ne asigurăm că se pot finanța toate activitățile pe care am dorit să le întreprindem. Să ne gândim la următorul exemplu, doamnelor și domnilor. Aici vedeți soiurile de insecte, plante, păsări care se pierd în Europa. Și sigur că acestea um, depind de niște ecosisteme și ecosistemele depind de modul în care se um, uh, găsește carbonul în uh, sol și în plante. Uh, avem în Europa un sistem de comercializare a cotelor de emisii și avem și un preț pentru dioxidul de carbon și în funcție de acest uh, preț care se calculează în momentul de față dorim ca el să ajungă undeva la 76 de euro dioxidul de carbon joacă un rol foarte important, uh, influențând diverse soiuri de floră și faună și uh, pădurile noastre sunt o valoare foarte importantă în uh, acest context, pe care nu trebuie să o subestimăm. Și sigur, trebuie să vedem cum este distribuită biodiversitatea în sistemele noastre sistemele naturale. Există un sistem al pădurii în care avem 160 de tone aproximativ de dioxid de carbon și în fiecare an această valoare crește, în fiecare an uh, devine mai scump să faci față problemelor, dacă ne uităm la prețul pe care l-a avut dioxidul de carbon. Și Există anumite specii foarte rare care nu pot să trăiască decât în anumite uh, zone, în anumite ecosisteme și numai dacă și echilibrul este uh, favorabil acestora, echilibrul în funcție de care include și uh, elementul dioxid de carbon. În uh, zonele Natura 2000 uh, sunt foarte multe dintre speciile protejate uh, și se pot face calcule foarte clare. Peste 300 de tone de dioxid de carbon sunt uh, problema. Dacă acestea ar fi înlăturate, sigur că ar intra în atmosferă și în același timp aceste specii ar dispărea. și ar costa mii de euro adică costă mii de euro uh, protejarea și menținerea biodiversității, în funcție de locul unde uh, la care ne referim. Dar e foarte important să uh, luăm aceste măsuri, chiar dacă sunt scumpe, trebuie să protejăm pădurile, lemnul și, în același timp, trebuie să scădem concentrația de dioxid de carbon în atmosfera noastră. Mi s-a spus tocmai să vorbesc mai rar, din păcate însă am doar 10 minute la dispoziție. Dar poate că aș putea să continui spunându-vă că pădurile reprezintă o șansă importantă pentru o dezvoltare echilibrată a regiunilor rurale. Și dacă ne gândim, dacă nu ne gândim dacă nu ar fi bine să fie incluse pădurile în sistemul de comercializare a cotelor de emisii. Acest lucru ar fi perfect posibil. Vă dau un exemplu. Avem uh, directiva privind captarea și stocarea carbonului, carbonul se depozitează la 60-100 de euro pe tonă. Dar dacă ne gestionăm bine pădurile și le exploatăm corect și gestionăm bine și biodiversitatea, atunci putem să ajungem la același efect de captare și stocare a carbonului la un preț de 3 euro pe tonă. Oare nu ar fi bine să luăm în considerare această diferență? Și mai sunt și, alte, mai sunt și alți factori. În Uniunea Europeană există milioane de hectare de uh, sol erodat. Și un hectar, mă refer aici la cele mai actuale date pe care le avem, deci un hectar poate să absoarbă 16 tone de dioxid de carbon pe an. Deci avem niște fonduri pe care le avem la dispoziție și putem să le folosim în, um, pentru protejarea biodiversității, dar sunt mai multe modalități de a le folosi și dacă vrem să economisim banii, atunci um, putem să uh, îi folosim și pentru crearea de locuri de muncă. Milioane de hectare de pădure nu funcționează ca ecosisteme așa cum ar trebui. Ele ar putea să absorbă dioxid de carbon până la 1,5 uh, tone de dioxid de carbon pe an și anii pe, banii pe care i-am putea economisi ne-ar uh, folosi la crearea de noi locuri de muncă. Și uh, nu doar zonele împădurite sunt distruse, ci și zonele, domeniile rurale, zone unde s-ar putea practica agricultura. Acestea ar putea fi împădurite de exemplu, uh, sau ar putea fi folosite pentru agricultură. Și se pun și câteva întrebări de natură juridică. S-a spus pe bună dreptate că fiecare țară are practicile sale culturale uh, în domeniul silviculturii, ceea ce sigur e de înțeles. Întrebat este, uh, important este să urmăm un model și niște convenții care sunt în vigoare în Europa. Și dacă utilizăm metodele naturale de captare și socare a carbonului, atunci putem să reducem emisiile noastre de oxid de carbon și se poate um, dezvolta mai bine uh, economia. Deci, o serie de întreagă de avantaje. Sunt uh, diverse modalități și măsuri pe care le putem lua pentru a îmbunătăți situația și pentru a asigura o dezvoltare durabilă. Putem să împădurim anumite zone și deja s-a discutat despre acest lucru și dorim să uh, evităm um, dorim să evităm producerea de catastrofe, cum sunt incendiile de pădure sau uh, focarele de dăunători. Toate acestea pot fi făcute în mod natural și se pot economisi foarte mulți bani. Și acum trec la concluzii, doamnelor și domnilor. Fiecare țară are obiceiurile sale. Acest lucru este valabil și pentru Polonia și eu sunt mândru că um, în Polonia avem uh, un exemplu de gestionare durabilă a pădurilor la nivel european și la nivel global avem tot mai multe păduri, cu toate că ne folosim lemnul, uh, se practică vânătoarea, se culeg uh, ciuperci și până acum nu a dispărut nicio specie uh, din cele cuprinse în Natura 2000. Mai mult decât atât, protecția pădurilor este înscrisă în Constituție și suntem de părere că noua strategie pentru păduri în Europa este necesară, dar că ar trebui să se ia în considerare de asemenea și tradițiile naționale. Acest lucru a fost spus pe bună dreptate. Și în cele din urmă, pădurile ar trebui să fie incluse în sistemul de uh, comercializare a uh, certificatelor de emisii, pentru că acest lucru a fi uh, Uh, ar fi mult, mult mai uh, uh ieftin, o modalitate mult mai ieftină de a capta stoca, uh, uh, carbonul și ar avea avantaje economice importante. În cele din urmă vreau să vă mulțumesc și vreau să vă invit să examinați cu atenție ce facem noi la universitate, pentru că dorim să protejăm biodiversitatea, să creăm mai multe locuri de muncă în Europa, captând și stocând carbonul. Mulțumesc! Dziękujemy panie profesorze, ale jeszcze będziemy prosić o wysłuchanie. Mulțumim domnule profesor. Acum, înainte de a trece la întrebări, pot... A, președintele este întrerupt. Așa, înainte de a trece la întrebări, Eh, la, vom asculta pe domnul profesor Tony Simons pentru a ne vorbi despre responsabilitatea mondială în domeniul forestier, acorduri paneuropene și internaționale pe chestiuni eh, legate de silvicultură. Domnul profesor Tony Simons este director general al Centrului Mondial pentru Agrosilvicultură, ICRAF, din Kenya și îi dau cuvântul pentru a ne uh, vorbi. Mulțumesc! Mulțumesc uh, frumos și aș dori să mulțumesc secretariatului și Partidului Verzilor pentru a mai fi invitat uh, la Parlament ca să vă fac uh, prezentarea aceasta despre o responsabilitate Eh, globală în domeniul silvic și uh, acorduri europene și internaționale. Aș dori să mă refer la cinci chestiuni. Uh, pădure, chestiuni legate de pădure, dimensiuni globale și europene și dimensiunea națională, în final. Deci ce reprezintă, ce este o pădure? O pădure este formată din copaci. Copacii sunt acele daruri minunate intergeneraționale care au un trai mai îndelungat decât oamenii, uh, au avut cel mai inteligent arhitect, au beneficiat de cei mai buni ingineri, de cei mai competenți constructori, uh, pentru că niciun om nu ar fi fost în stare să construiască un copac așa cum uh, ne arată ei. Când vedem curba aceasta de la pădurea naturală până cea degradată până la uh, culturi agricole și reîmpădurire, vedem o pantă uh, în descreștere, dar noi neglijăm panta în creștere. Iată, copacii au apărut acum 350 de milioane ani, de ani, pădurile tropicale acum aproximativ 250 de milioane de ani și uh, copacii au apărut când uh, pe planeta noastră era cu 10 grade mai cald decât uh, este astăzi și avea de 10 ori mai multă concentrare de dioxid de carbon și acești copaci au făcut planeta noastră locuibilă pentru oameni. Și distrugerea lor va duce la distrugerea noastră. Una din problemele pădurii e modul în care este ea definită. Ne-a luat 18 ani să put, până când am ajuns la o definiție a pădurii, 8 ani după Kyoto. Asta pentru că uneori privim uh, uh, lucrurile din punct de vedere instituțional uh, și altădată ne gândim la utilizarea terenurilor. Deci avem teren împădurit cu copaci și fără copaci. Avem asta și în afara zonei împădurite. Deci Iată, vedeți în imagine vreun semn de despădurire? Dacă da, atunci vă înșelați. Pentru că această zonă, prin definiție, e doar uh, temporar fără copaci, ceea ce duce la o manipulare în uh, asemenea definiții. Aici vedem o imagine a lumii din punct de vedere al pădurii. Cu cât mai uh, întunecată e zona în verde, cu atât mai mulți copaci. Uh, iată, mai mult de 60% în zonele cu verde foarte închis. De, aici uh, vedem o imagine din punct de vedere agricol, cu uh, copaci pe, pe exploatații agricole. Iată, zonele uh, cu roșu cel mai închis, Bordeaux, corespund uh, cu uh, zone de mai mult de 60% cu copaci. Și când combinăm cele două zone, um, îmi pare rău pentru uh, daltoniștii care nu pot vedea diferența, poate că așa ar trebui să privim noi pădurile. Iată, pădurile naturale și pădurile uh, cultivate împreună. Acum 20.000 de ani aveam aproximativ 10% din suprafața terestră împădurită. Acum 10.000 de ani avem aproximativ 60% din uh, acoperită de păduri, iar astăzi avem 30%. Așadar, am înjumătățit împădurirea sau am uh, triplat-o? Uh, creșterea copacilor e o întreprindere pe termen foarte lung. Trebuie să ne gândim pe termen lung și nu printr-o singură strategie atunci când ne gândim la păduri. Iată, uh, dacă facem o călătorie în jurul lumii, putem vedea ce s-a întâmplat în anii 80 în Niger, Iată, avem o, aveam o zonă Zinder în sudul Nigerului care era neglijată, foarte despădurită era și din cauza schimbării de, o simplă schimbare de politică a dus, iată, peste 10 ani la această imagine. Și această zonă acum are 5 milioane de hectare de teren aproximativ 3% din totalul zonelor pădurite în Europa, care produce 500.000 de de uh, tone suplimentare de alimente, deci comparativ cu situația dinainte. Uh, al doilea subiect, uh, chestiuni legate de pădure și mai ales când e vorba de apă, am auzit mult vorbindu-se despre programul comercial european. Avem nevoie de 200.000 de litri de apă ca să producem o tonă de carbon. Uh, Așadar, dacă punem un preț carbonului la 5 euro pe tonă, cumpărați 400 de mii din aceste sticluțe de apă pentru 5 euro. Iată, un preț foarte bun, dacă îl putem permite. Și e o, o chestiune interesantă în legătură cu pădurea e forumul uh, bunurilor consumatorilor responsabil pentru 3,5 uh, trilioane de dolari, de dolari uh, de bunuri și ei s-au angajat că până în 2020 că uh, despădurile vor ajunge la zero. Dar asta înseamnă că trebuie, compensa, trebuie compensații. Ce, celor care se întrebau uh, dacă Europa poate absorbi mai multe păduri, vă spun că da. Răspunsul este da, însă trebuie să țintim uh, explicit pădurile cu scopuri de dezvoltare durabilă. Iată, două din obiectivele 2020 sunt legate de, direct de păduri și unul de uh, ecosistemele pădurilor. Iată, avem o diversitate enormă în Europa și nu se știe exact cum să se gestioneze această situație atât de complexă. Întreaga Europa are 250 de specii de copaci. America de Nord 600 de uh, specii. Kenya 1800. Global 60.000 de specii de copaci. Deci iată ce diversitate putem constata la nivel mondial și uh, nu se reflectă uh, în mod egal în Europa acest lucru. Apoi să vedem dimensiunea globală a silviculturii. Puteți alege orice țară din lume, alege țara preferată. Atunci când manipulez harta aceasta, că să vedem cum au crescut suprafețele împădurite, putem vedea că Europa s-a descurcat destul de bine. Nu la fel de bine ca în China, dar destul de bine. Dar cu o nouă strategie se pot îmbunătăți lucrurile. Uh, Știți cumva care e cel mai mic secretariat uh, de la ONU, din întregul ONU? E uh, cel al pădurilor. Are patru oameni angajați pentru, responsabili pentru 4,1 uh, miliarde de hectare din planeta noastră, 30% din planeta. Patru oameni, cel mai mic secretariat. Deci nu acordăm destul atenție silviculturii. Nivelurile de ajutor internațional pentru păduri au, cresc, au scăzut în ultimii 40 de ani. Iată, puteți vedea aici cât de mult au scăzut. La, Rio s-au pus patru probleme, biodiversitatea, schimbările climatice, desertificarea și pădurile. Și acolo am spus că n-am primit Convenția Cadru pentru Păduri. Dar în 2007 am, am avut de așteptat până în 2007 și iată, am avut un instrument neobligatoriu la nivel internațional și Europa are șansa să fie lider uh, în ce privește dezvoltarea și uh, promovarea uh, silviculturii. Să nu utilizeze o strategie pentru a controla și a reglementa, ci pentru, mai degrabă să, uh, pentru a promova și facilita uh, creșterea. S-a menționat mult procesul internațional IPCC contra schimbărilor climatice, numai, uh, numai că ei au uh, divizat lumea între probă, adaptare, ajustare, dar acestea nu pot fi separate agricultura și silvicultura, da, fac parte din problema dioxidului de carbon, însă sunt singurele două sectoare care uh, sunt și partea soluției. Energia, transporturile. Uh, nu. Așadar, pe arena internațională avem un acord internațional pentru păduri care se va negocia anul viitor și e clar că abordarea europeană față de acesta va fi una foarte importantă. Iată, să vedem niște dimensiuni europene Revenim la harta combinată a pădurilor. Să luăm cazul Portugaliei. Avem 5% păduri cu proprietate publică. În, în Polonia 85%. Ce vedem în Europa e că în medie e un nivel mai scăzut de păduri în proprietate publică. Mai mult privată. Și trebuie mai bine promovată. cerca uh, Finlanda o 100% certificare, PFC care este cea mai mare organizație în acest sens, apoi bioenergia globală și șansa de uh, sursă de energie regenerabilă. Iată, silvicultura și biomasa pot uh, aduce o contribuție însemnată la asta. Uh, Apoi, dacă vedem exemplul Franței, iată ce uh, șanse pentru ca și un teren agricol să-și poată uh, îmbunătăți acoperirea cu copaci și să crească de asemenea și nivelul profitabilității. Aici, uh, de aici ne putem obține chiar esteaua, păduri naturale, plantații, uh, exploatații sau import. Poate cea mai exploatată șansă e proprietatea individuală, care, e vorba de proprietari care nu se unesc în uh, forme colective de proprietate pentru a avea mai mulți bani și a crea mai multe locuri de muncă. Vedeți, e o șansă nu doar pentru că este, ci și pentru energie regenerabile. Vedem șanse pentru uh, uh, culturi tampon uh, și asta se produce datorită ratei uh, echivalentului terenului, faptul că unele din uh, în unele cazuri, suma nu este doar o simplă operațiune de adunare a celor două componente. Știm de la amprenta globală că risipim resursele uh, terei și lucruri ca resurse ca pădurile ne ajută. În trecut uh, măsuram uh, lumea la verticală. În uh, viitor vom măsura pe cei uh, peste linie și cei de sub, sub linie și e important, iată, Finlanda, Brazilia și Canada sunt cele mai împădurite țări. Așadar, dacă acesta este viitorul Europei și vă utiliza strategia pentru a vă promova o economie cu biodiversitate pentru a facilita proprietatea privată, pentru a performa mai bine, atunci de ce investim atât de puțin în ea? Iată, investițiile în managementul uh, durabil al uh, pădurilor și punerea în aplicare a strategiei reprezintă adevăratele provocări. Și uh, mă opresc cu o reflexie. Cei care promovează o gestionare durabilă a pădurilor, dacă ar trăi mai mult, dacă ar avea mai mulți prieteni, nu, ei trăiesc mai mult, mă scuzați, au mai mulți prieteni și au și o viață amoroasă mai bună și dacă nu ne credeți, încercați și vedeți pe pielea dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție! Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do tury pytań i... Vă mulțumim călduros și acum trecem la runda de întrebări și răspunsuri. Domnul Dorfman începe. Vă rog. Sau începe doamna Kössinger. Mulțumesc. Și eu cred că aceste două expuneri au fost foarte interesante. Aș avea o întrebare legată de sistemul uh, ETS și la fezabilitatea includerii pădurilor în uh, sistemul de comercializare. Știm că avem aproximativ 6 milioane de proprietari de pădure în Europa, 60% din pădurile din Europa sunt în proprietate privată și includerea în sistemul ETS ar însemna ca uh, să se vândă niște cote de emisii. În ce măsură s-ar putea gestiona acest lucru uh, lăsând la o parte chiar faptul că sistemul ETS oricum trebuie reformat în Europa, chiar și în forma sa actuală. Deci cum ar putea să funcționeze o astfel de includere a pădurilor? Cifrele mi arată că ar fi mai degrabă nerealistă această perspectivă. Și, domnului Simons, uh, vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte mult această perspectivă globală și sunt uh, într totul de acord cu dumneavoastră. Gestiunea durabilă a pădurilor, um, într-adevăr, um, afectează și îmbogățește, influențează pozitiv toate celelalte domenii și că trebuie, într-adevăr, să avem acest obiectiv pe viitor. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Widzisz, jaki masz wspaniały raport. Przewodniczący, mulțumesc. Da, vedeți uh, că Într-adevăr, ă, discuția este foarte bună. Tack, herr ordförande, och till alla föreläsare. Doamna Paulsen, mulțumesc și vreau să le spun tuturor experților că m-am bucurat foarte mult să pot să le ascult expunerile. Vreau să vă reamintesc că pădurile europene sunt o chestiune foarte sunt foarte simple. Diversitatea este foarte scăzută și nu prea ne gândim la asta. Dar în pădurile din nordul Europei, 99% din toate speciile se găsesc undeva pe un singur hectar. Și sunt specii care sunt uh, chiar greu de eradicat. Sunt uh, specii endogene, specii care pot să supraviețuiască doar într-un anumit context, într-un anumit loc. Deci pădurile noastre sunt foarte diferite de pădurile tropicale, unde 90% din speciile sunt endogene și doar foarte puține um, pot să supraviețuiască oriunde. Deci uh, asta înseamnă că pădurile noastre europene trebuie să fie baza pentru o industrie forestieră foarte productivă. Dar suntem tot mai mulți oameni pe planetă, avem tot mai puțin spațiu pentru că și producția noastră nu crește la fel ca și populația și avem acest mic glob pe care trăim și vom avea nevoie de materiale de construcție uh, de exemplu, întotdeauna am putut să folosim pădurile pentru asta, dar avem nevoie și de energie, avem nevoie de noi substanțe chimice care să nu ne pună viața în pericol sau sănătatea. Vom avea nevoie de foarte multe textile și eu personal sunt convinsă că vom vedea că producția de celuloză și hârtie se va transforma în producție de textilă în următorii ani. De asemenea, trebuie să uh, nu uităm de dioxidul de carbon și vrem să păstrăm și apele curate și aerul. Pădurile au o importanță atât de mare, atât local, cât și pentru toată lumea. Eu trăiesc în mijlocul uh, uh, unei zone împădurite în Suedia, în toate direcțiile de la ferma unde trăiesc eu, sunt 100 de kilometri de pădure. De atunci când vorbim în general despre strategia europeană privind, pentru păduri și sectorul forestier, ar trebui să nu uităm că materiile prime forestiere din, sunt singurele materii prime la care avem acces și care sunt un plus din punct de vedere ecologic. Este o sursă extraordinară de materie primă, măturea, ă, pădurea. Și de aceea ar trebui să încercăm să și reciclăm toate produsele pe care le folosim din păduri. Ah, Dziękuję bardzo, Domnule profesor, am o întrebare pentru dumneavoastră. Faceți trimitere la faptul că sistemul de finanțare, la, face sistem, referință la sistemul de finanțare în gestiunea pădurilor. Ați putea să elaborați puțin uh, acest gând, această idee? În Uniunea Europeană pădurile sunt uh, impozitate, fie că e vorba de taxe și impozite locale sau ca la noi 2% din uh, taxa de profit la uh, venituri. Și aș dori să știu părerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Bronen. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că avem această concurență asupra utilizării terenurilor și avem o situație, microfonul a fost întrerupt, uh, deci 40% din uh, pământ, um, din pământul necesar pentru producția de alimente uh, este localizat în altă parte. Aceasta este amprenta terestră a UE. Deci va trebui să ne cultivăm mai mult aliment aici în UE, uh, ceea ce este o cerință asupra terenului pe care îl avem. De asemenea, se cer culturi pentru biocombustibili Uh, în scopul uh, combaterii schimbărilor climatice și când am discutat uh, nevoia de a planta mai mulți copaci, când am vorbit mai devreme despre sectorul silvic, am spus că este nevoie să planteze mai mulți copaci și deci vedem competiție strânsă pentru aceleași uh, pământuri, apoi mai avem uh, o problemă cu construcțiile, pentru că unitățile familiale devin din ce în ce mai mici și oamenii trăiesc din ce în ce mai mult. Noi trăind oricum într-o uh, parte a lumii care este dens populată și de asemenea mai avem și schimbările climatice care schimbă lucrurile oricând și vreau să știu uh, în ce măsură există implicații asupra orașelor noastre. Pentru că noi uh, ne gândim în special la zonele rurale, dar care este efectul asupra zonelor urbane? Uh, Uh, va trebui ca orașele să se extindă pe verticală și nu pe orizontală și să uh, crească densitatea populației astfel încât să devenim mai mult ca Hong Kongul uh, și mai puțin ca Florida. Deci care este care sunt implicațiile industriei silvice legate de politica noastră urbană? Mulțumesc. Vigas. Mulțumesc. Domnul Vigas. Ok, obrigado. Uh, portanto, não, creio que não, não existe. Mulțumesc. Eu consider că la ora actuală nu există o politică europeană eh, a silviculturii. Și spun asta pentru că în trecut și mai ales în cazul Portugaliei s-au aplicat eh, anumite politici agricole care au dispărut, practic, în uh, Portugalia. Apoi au fost aplicate politici europene în domeniul pescuitului și în Portugalia, țară exportatoare de pește, s-a ajuns să nu se mai producă suficient pește. Deci nu știu dacă uh, politica europeană în domeniul silviculturii e ceva bun, mai ales în vedere experiențele trecutului. Această politică se bazează pe o viziune mercantilă. Se bazează doar pe piață pentru a obține o soluție la o problemă care până acum n-a putut fi rezolvată. Problema pădurilor este o temă foarte amplă la care s-au referit cei care au vorbit aici. E vorba de un ciclu de viață foarte îndelungat, deci din profil economic uh, asta creează mari dificultăți, apoi uh, întotdeauna există un grad uh, ridicat de risc, mai ales în țările meridionale, și apoi există și o structură funciară foarte fragmentată, așa cum s-a și spus aici. Iată, în cazul Portugaliei avem o suprafață de 3 milioane de hectare, însă din această suprafață 85% e compusă din proprietari mici și foarte mici care au parcele minuscule. Iată, e o problemă a cadastrului până la urmă. Și o parte din pădurile Portugaliei nici măcar nu se știe încă până în ziua de astăzi uh, cui anume aparține. 12% din uh, suprafață e supusă drepturilor colective și doar 3% e proprietatea statului. Uh, care e preocuparea mea? e legată de nivelul politic, pentru că noi credem că doar uh, prin intermediul unor politici publice, cu o uh, implicare puternică a statului, se vor uh, se va putea demara o politică durabilă, pentru că să mizez totul pe piață, dată fiind situația și tabloul general descris foarte bine de invitați aici, va fi foarte dificil să respectăm obiectivele propuse aici și care sunt extrem de ambițioase. Pe de altă parte, eu cred că um, noi credem că trebuie să ne bazăm pe sectorul respectiv, să valorizăm uh, din ce în ce mai mult utilizarea produselor uh, de cherestea. Trebuie să valorificăm din ce în ce mai mult uh, produsele din lemn, cheresteaua, astfel vom evita unele din problemele specifice pe care le avem și în uh, Portugalia. E un sector care se concentrează uh, excesiv pe celuloză, industria celulozei, care a dus în Portugalia, a transformat Portugalia într-o monocultură a eucaliptului. E un exemplu care nu trebuie urmat. Mulțumesc. Mulțumesc, pan poseł Wojciechowski. Bardzo proszę. Domnul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac legătură cu ceva ce a menționat domnul profesor Șișco. Sigur că uh, am, ambele prezentări au fost foarte interesante. Uh, e vorba de influența pe care pădurile o au asupra Uh, emisiilor de dioxid de carbon. A fost foarte interesant uh, să aud ce rol important joacă pădurile la limitarea emisiilor de dioxid de carbon. Acest lucru trebuie luat în considerare și trebuie să ne întrebăm ce rol putem să dăm pădurilor în limitarea dioxidului de carbon. Putem să uh, și folosim acest potențial de captare și stocare. Și trebuie să ne întrebăm de ce ar fi atât de greu să folosim acest potențial. Nu ar trebui să fie greu dacă nu cumva există probleme politice în spatele a, faptului că pădurile nu au fost luate în considerare suficient până acum. Pentru că atunci poate am putea să evităm încălzirea globală. și sigur că, bun, poate nu se poate cuantifica atât de bine în cifre rolul pe care ar putea să îl joace, dar în orice caz mă bucur să aflu acest lucru și aș vrea să aud mai multe lucruri despre asta. Domnul Rope. Mulțumesc. Domnule președinte, am ascultat cu plăcere aceste prezentări. Au fost foarte interesante și de actualitate. Vreau să mă atrag atenția asupra unor elemente care n-au fost menționate. În țara mea, Lituania, um, silvicultura este un sector și un domeniu de activitate foarte important. După uh, procesul de restituire a pădurilor, foarte mulți oameni și-au uh, recăpătat drepturile asupra pădurilor, uh, care au fost înainte deținute de către stat și astăzi avem foarte mulți uh, astfel de proprietari privați și sunt, sigur, foarte multe probleme legate de gestiunea pădurilor. Bunele practici ar fi foarte importante și am dorit să știm care sunt uh, metodele de diseminare a celor mai bune practici în statele membre legate de gestiunea pădurilor pentru a găsi un echilibru între cerințele de, și cu cerințele de mediu. De asemenea, m-ar interesa să aflu mai multe despre turbinele eoliene în diverse state membre care sunt construite în păduri, am auzit eu. De exemplu, în țara mea, în Lituania, o astfel de activitate este interzisă în păduri și este un fenomen foarte interesant. Aș dori să știu care este opinia dumneavoastră. Și apoi, în anumite țări nu există relații stabile și o bună cooperare între proprietarii de pădure, vânători și cei care culeg uh, fructe de pădure sau um, ciupeci. Lucrurile trebuie să fie mai clar um, reglementate pentru că unele grupuri cred că au uh, drepturi privilegiate și sunt multe conflicte în aceste domenii. Poate că s-ar putea reglementa cumva raporturile. Mulțumesc. Domnul Cușnic. Mulțumesc. Și eu vreau să extind puțin uh, punctul menționat de domnul Wojciechowski legat de ceea ce a spus domnul profesor Șișco. Ați uh, spus cât de importante sunt pădurile în uh, captarea și stocarea carbonului și ați spus, mi se pare că uh, Um, costul era undeva de 20 de 30 de ori mai scăzut uh, în favoarea pădurilor în ceea ce privește captarea și stocarea carbonului și mă întreb de ce ele nu au fost uh, luate în considerare și pentru doamna raportor acest lucru este interesant. Ați uh, uh menționat faptul că uh, 85% uh, din uh, pădurile din Polonia sunt păduri de stat. Deci uh, problema proprietății private este doar marginală aici. Această chestiune a fost menționată de doamna Köstinger. Deci, captarea și stocarea carbonului de către păduri. De ce nu a fost luat în considerare acest lucru la calcularea emisiilor de dioxid de carbon și a prețurilor acestora? Mulțumesc, spune domnul președinte. Și acum avem un reprezentant uh, aici al uh, uh, Comitetul Economic și Social, unde se elaborează un raport. Raportorul este aici și dorește să ia cuvântul, dar dacă mă uit bine, văd că persoana nu este prezentă în sală, așadar putem să dăm cuvântul din nou experților pentru a răspunde uh, tuturor întrebărilor. Nu dispunem de timp nelimitat, dar cred că fiecare persoană poate să uh, primească cam 5 minute. Szanowni Państwo, spytałem się w gruncie czy ile mamy czasu, dlatego że pytania są niezwykle istotne. Chiar mă întrebam cât timp avem la dispoziție, pentru că sunt întrebări foarte importante, foarte uh, pertinente și sigur că s-ar putea răspunde mult timp la ele, dar am să încerc să fiu cât mai succint și mai concis. Am să Uh, răspund în calitate de fost președinte al Convenției uh, Climatice. Am uh, elaborat, am ajutat la elaborarea documentelor pentru summitul climatic și deci cu această experiență pot să vă spun următoarele. Convenția privind schimbările climatice și protocolul de la Kyoto tratează în mod egal două măsuri. În primul rând, măsurile tehnice, care doresc să reducă emisiile și să uh, um, crească eficiența energetică și, în al doilea rând, se dorește de repararea a ceea ce s-a distrus uh, în trecut. Deci o renoire a sistemelor care asigură omului o apă curată și aer uh, curat. E vorba aici despre regenerarea ecosistemelor noastre și aici captarea uh, și stocarea carbonului joacă un rol hotărător. Captarea carbonului da, o să vă spun foarte clar, americanii sunt cei care și-au dorit foarte mult să fie înscris acest lucru în protocolul uh, privind uh, clima. Prachetul energetic din Europa nu are nimic de a face cu Convenția privind schimbările climatice. Uh, și chiar dacă dioxidul de carbon joacă un rol important în schimbările climatice, Uniunea Europeană nu are o influență hotărătoare asupra cantității totale de dioxid de carbon din uh, atmosferă. Suntem un continent mic și alți emitenți pur și simplu emit mult mai mult dioxid de carbon decât noi. Și Aș putea să aduc și o nouă idee aici. Gazele cu efect de seră sunt niște. Uh, ar trebui să fie cuantificate în cifre per, uh, pro capita, per capita și să uh, facem o diferență între țările emergente și țările dezvoltate. pentru că China, de exemplu, produce foarte mult, dar uh, Uh, în China, producția de emisii de dioxid de carbon este de 3-4 ori mai uh, scăzută decât uh, cea din Europa. Nu se, dacă ne uităm numai la emisii de dioxid de carbon. Și acum, în ceea ce privește pădurile, după cum știți, am fost implicat în negocieri. Pe vremea când erau 15 state în Uniunea Europeană, spuneam eu 15, UE 15 va ratifica protocolul de la Kyoto, dar dacă pădurile nu sunt uh, implicate în acest, nu sunt incluse în acest sistem. Bun, tocmai de aceea protocolul de la Kyoto nu a putut să intre în vigoare. El a fost semnat și ratificat de către Uniunea Europeană și de către Rusia la momentul respectiv. Și Uh, excluderea pădurilor a fost uh, un, uh, unul dintre, una dintre cerințele pentru ca acest protocol să intre în vigoare. Statele Unite au spus la momentul respectiv foarte clar că nu pot să-și permită să producă uh, automobile care să uh, producă foarte puțin, pentru că distanțele sunt uriașe în Statele Unite și uh, deci situația era diferită. Și așa înțelegeți de ce uh, pădurile deci nu au fost uh, incluse în acest sistem. De asemenea, pot să vă spun că este situația în Polonia. În Polonia, pădurile sunt o moștenire culturală Ehm, și sunt într-adevăr în proprietatea statului, erau păduri regale pe vremuri, astăzi sunt păduri eh, ale statului și sunt eh, exploatate doar atunci când este eh, nevoie. Au fost, adică, exploatate doar când era nevoie. Sigur, există și exploatatori privați, dar cu aceasta este o altă poveste. Și în ultimii ani observăm uh, că ă, pădurile reprezintă 78% din suprafața Poloniei, deci avem ă, o suprafață împădurită atât de mare și siguranța ecologică este garantată de către păduri, ceea ce înseamnă calitatea aerului, calitatea apei, ă, protecția biodiversității. Pădurea îndeplinește toate aceste funcții și 30% din suprafețele noastre trebuie să fie acoperite de păduri pentru a putea uh, să se îndeplinească toate aceste funcții. Și acest lucru nu uh, este un obstacol în calea um, fructificării economice a pădurilor. Pădurile din, din Polonia însă se finanțează și în același timp uh, um, sunt deschise publicului, se pot face plimbări, se pot uh, culege fructe sau uh, uh, ciuperci și se poate și vâna în păduri. Um, aceasta este situația pădurilor din Polonia, așa cum este înscrisă în Constituție. Dar pentru a putea face tot acest lucru avem nevoie de 30% Um, păduri uh, pe suprafața țării, deci 30% din suprafața țării trebuie să fie acoperită de păduri, păduri de stat. Pădurile de stat sunt acelea care garantează siguranța și sănătatea populației. S-a pus întrebarea de ce nu utilizăm acest mecanism atât de simplu. Uh, în primul rând pentru că nu există voința politică în Uniunea Europeană, acesta este motivul evident, dar și pentru că nu există suficiente structuri organizatorice în sectorul uh, forestier în Polonia. Uh, lucrurile sunt centralizate, există un director general, uh, și 430 de reprezentanți, de uh, funcționari care se ocupă de gestionarea pădurilor. Nu există um, aici democrație. Există niște norme foarte clare și uh, un calendar de acțiuni și așa se fac lucrurile. Pădurile oricum se finanțează, se autofinanțează în Polonia, după cum v-am spus, Autoritățile locale se ocupă de um, accesul publicului la pădure, turismul de asemenea uh, este, um, uh, folosește pădurile. Pădurile sunt patrimoniul nostru cultural deja de multe secole și dorim să punem, uh, să aducem acest patrimoniu ca și contribuție în Uniunea Europeană. Este un exemplu pentru Europa. Și avem în uh, Polonia, sigur, și păduri private, care sunt foarte fragmentate, foarte multe păduri uh, de mici dimensiuni. Am spus că pădurile trebuie să fie incluse în sistemul de comercializare a certificatelor de emisie și cele private pot fi să fie incluse, doar trebuie să fie inventariat totul foarte bine, foarte exact și trebuie stabilit cine anume trebuie să plătească o contribuție. Și noi suntem pregătiți să ne asigurăm că și pădurile private pot să fie incluse în sistemul de comercializare. De ce este de important acest lucru? Revin la biodiversitatea biologică. Avem probleme uriașe în Europa puse de finanțarea Natura 2000. De unde să luăm acești bani? Pot fi luați doar din uh, Uh, gestiunea uh, pădurilor în așa fel încât să se protejeze și biodiversitatea. Și mm, acum pot să vă vorbesc despre indicatorii care ar putea să fie utilizați pentru a măsura calitățile pădurii. Sigur că există caracteristici diferite pentru diverse tipuri de pădure și um, succesiunea pădurilor există și pădurile așa numite climax, 350 de tone de dioxid de carbon uh, per hectar, deci uh, o performanță extraordinară, un randament extraordinar de captare și stocare. Și toate acestea pot fi utilizate fără a um, periclita ecosistemele, se poate produce lemn fără a crea uh, emisii suplimentare și în același timp protejându-se diversitatea biologică a uh, acestor ecosisteme foarte puternic dezvoltate. Nu sunt de acord că pădurile uh, sunt sărace în ceea ce privește biodiversitatea. Ați vorbit despre 600 de mii de tipuri uh, de, de specii care trăiesc în pădure. Și în uh, lume există 2,5 milioane de tipuri de uh, copaci. Deci biodiversitatea este mult mai uh, mare decât se poate crede. Deci, utilizarea pădurilor pentru captare și stocarea carbonului este cea mai eh, economică măsură. În Europa avem uh, și noile tehnologii. Se vorbește atât de mult despre noile tehnologii uh, pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon, uh, dar se pierde din vedere o modalitate simplă care se poate utiliza. Și sigur că înțeleg că lumea vrea să câștige de pe urma noilor tehnologii și aici ajungem la turbinele eoliene. Să ne uităm la Polonia, în care tehnologiile um, ecologice um, sunt uh, în floare acum am creat condiții foarte bune pentru energia eoliană, pentru energia geotermală, care este mai ieftină, mai ușor de organizat și are un mare potențial. Din păcate, nu s-au creat condițiile necesare pentru dezvoltarea acestui sector. Sper că nu am uh, omis nimic. Poate mai spun un lucru. Uh, v-am spus uh, că în Polonia Uh, pădurile se finanțează singure. Um, după ce ne-am câștigat independența, aceasta a fost cerința. Uh, un uh, decret prezidențial a fost acel în care s-a scris foarte clar că pădurile trebuie să se autofinanțeze și astfel trebuie să fie, deci, exploatate. Și în perioada interbelică nu e adevărat că pădurile nu au fost finanțate, statul a cumpărat atunci 400 de mii de hectare de pădure pentru că avem această tradiție a pădurilor și a utilizărilor pentru sănătatea și binele oamenilor. Mulțumesc pentru această dezbatere și pentru posibilitatea de a vă vorbi astăzi. O strategie um, pentru pădurile din Europa are un rol foarte important, dar tradițiile, obiceiurile naționale specifice specificitatea fiecarei țări trebuie să fie luată în considerare și trebuie în această specificitate se vor găsi potențiale care pot să fie exploatate pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru a proteja biodiversitatea și, de asemenea, locurile de, locurile de muncă, mai ales în uh, zona, în mediul rural, pentru că astfel putem uh, uh, să avem rezultate bune pentru toată lumea. Mulțumesc, spune președintele. Da, se spune adesea că agricultorii uh, se plâng uh, că au uh, probleme și sunt daune uneori uh, provocate de animale sălbatice. No, pomurșini. pomorświni. Muszę powiedzieć, că znaleźliśmy, tak jak mi mówią, cztery osobniki padłe. Da, pot să vă spun despre situația din Polonia. Într-adevăr, um, se vorbește despre faptul că porcul mistreț african uh, face pagube Dar nu că pesta porcină africană uh, face ravagii în Polonia este un fenomen care sigur trebuie analizat, care are diverse costuri. Întrebarea este, <laughs> se pune acum problema uh, împușcării mistreților. Um, Într-adevăr, la uh, frontiera estică a Poloniei au fost uh, uh, găsiți uh, mistreți, dar nu aveau, uh, nu prezentau acest uh, virus. Domnul președinte, da, de, deja s-a menționat acest lucru ca și problemă. Domnule Simons, vă rog, poate și dumneavoastră doriți să faceți niște comentarii de încheiere. Thank you. I take um, Most of the interventions as Mulțumesc. Uh, vă mulțumesc pentru toate observațiile făcute la adresa prezentării mele. Trei observații scurte. În primul rând, avem suficient pământ, dar nu-l folosim eficient. Alimentele sunt prea ieftine și atunci irosim prea multă mâncare pe terenurile agricole și nu folosim uh, suficient de inteligent copacii. În al doilea rând, carbonul ca marfă. Carbonul este cea mai valoroasă marfă pe care o avem. Uh, costă 50 de euro ca lemn de foc și 100 de miliarde de euro pe tonă ca diamante. E același element, carbonul. Și am creat o nouă limită de jos pentru carbonul atmosferic. Și dacă vorbim de 2 euro, 5 euro sau 10 euro, oricum prețul e mult prea mic. Deci uh, piața nu lucrează în favoarea noastră pentru protejarea uh, împotriva schimbărilor climatice și uh, la sfârșitul acestui an la Lima și anul viitor la Paris, Europa are ocazia să Uh, schimbe toate aceste lucruri, uh, sprijinind abordările legate de utilizarea terenurilor, astfel încât uh, și agricultura și pădurile să poată fi utilizate. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru toate contribuțiile. Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul profesor Șișco mai dorește o dată pe scurt. Da, da, da, este o ocazie importantă Uh, în Uniunea Europeană se produc foarte multe alimente și în același timp avem uh, totuși uh, suprafețe atât de importante de teren care trebuie să fie protejate, să nu fie distruse. Deci, e foarte important ca pădurile, solurile să poată să capteze mai mult dioxid de carbon, astfel încât Bun, aici uh, terenurile din Polonia sunt foarte eficiente. Da, mulțumesc, spune domnul președinte. Foarte rar uh, se întâmplă ca președintele să întâlnească să limiteze timpul de intervenție al nimănui. Mă bucur foarte mult că astăzi a fost o astfel de zi, pentru că nu-mi place să trebuiască să fac acest lucru neplăcut pentru mine. Acum uh, Toată lumea a avut posibilitatea să se exprime și o rog încă o dată pe doamna Köstinger să tragă concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc încă o dată celor patru experți care ne-au stat la dispoziție în această dupămasă și eu cred că cele mai importante subiecte au fost uh, um, acoperite de la silvicultură până la uh, locurile de muncă, la importanța economică și la acest rol multifuncțional, uh, la gestiunea durabilă a pădurilor, care stau în centrul unei uh, politici pentru păduri de viitor și, sigur, ne uitând dimensiunea globală, însemnătatea globală a pădurilor noastre din Europa. Cred că a reieșit foarte clar caracterul regional al, acest, acestor uh, subiecte, chiar dacă discutăm într-un context european, este foarte clar că regiunile noastre uh, sunt în centru și aici pădurea joacă un rol important. Gestionarea durabilă a pădurilor, silvicultura durabilă, uh, trebuie să joace un rol important în uh, această strategie. Și pentru păduri și uh, pentru, uh, bun, pentru pădurile din uh, proprietatea statului este foarte clar. Pentru pădurile din proprietatea privată, principiul durabilității este totuși unul important în silvicultură, uh, pentru că din silvicultură a venit acest domeniu și aici se aplică cel mai uh, potrivit. Și cred că este important de asemenea să um, ajutăm oamenii să înțeleagă ce comoară reprezintă pădurile din Europa din punct de vedere ecologic și, într-adevăr, ați uh, prezentat foarte clar uh, că nu s-a uh, pierdut biodiversitatea pădurilor din Europa și, sigur, și perspectiva economică. Dacă vrem să ne reducem dependența de combustibil fosil, pădurea are, joacă și aici un rol și putem să fim foarte mândri de pădurile noastre și să le extindem pe viitor. Și, de asemenea, trebuie să mulțumim și celor care gestionează pădurile și um, care aducă, joacă acest, aducă această contribuție multiplă. Cred că avem nevoie de o mai bună coordonare la nivel european. În propunerea Comisiei există deja niște idei în acest sens și cred că în Parlamentul European putem să extindem aceste propuneri, să le îmbunătățim. Sunt convinsă că domeniul energiei, domeniul climatic, al mediului, dar și din punct de vedere uh, economic, uh, Silvicultura este un sector, care, un sector care trebuie consolidat și mai bine coordonat la nivel european. Deci, încă o dată, mulțumesc pentru colaborarea cu experții de astăzi. Mulțumesc și colegilor și colegilor pentru um, dezbaterea animată și cred că vom colabora foarte bine în următoarele săptămâni. Cred că însemnătatea pădurilor și a sectorului forestier din Europa au reușit uh, foarte bine în această după-amiază. Mulțumesc! To nasze wysłuchanie było bardzo owocne. Za co dziękuję naszym ekspertom. Audierea noastră a fost foarte, foarte interesantă. Mulțumim eksperților, celor care au fost aici alături de mine la prezidiu, celor care au luat cuvântul. Mulțumesc tuturor participanților. Iată, am obținut o mare cantitate de material, de informații care să ne ajute în munca noastră ca sursă de reflexie și sunt convins că ne va fi utilă în munca noastră. Uh, vă rog, mâine dați dovadă de disciplină, fiți aici, vă rog, la orele 9 cu cartele de vot, ar trebui să votăm rapid pentru că apoi uh, avem alți oaspeți, invitați, uh, profesor spre de zi. Vă mulțumesc. Uh, vă rog să veniți mâine, să fiți punctuali. Mâine nu vom mai avea niciun sfert de oră academic, ci vom începe la orele 9 fix. Deci vă rugăm, veniți cu cartelele de vot. Așa,